Dear colleagues, I think we should start the meeting because the time flies and we normally start thinking that we have a lot of time and then finally we all speak so much that there's not... Dragi colegi, să începem. To welcome eh, everybody on this Monday afternoon. Eh. În această... Bun venit la această reuniune din această luni după amiază. Începem cu primul punct de pe ordinea de zi. Adoptarea ordinii de zi. Ea a fost transmisă din 13 martie și nu au existat obiecții până acum. Dacă nu există obiecții nici acum, o voi considera adoptată. De asemenea, aș vrea să vă um, anunț că reuniunea, ca de obicei, este transmisă pe internet. Asta îmi permite să trec la punctul 2 de pe ordinea de zi. Anunțurile din partea președintei. Aș vrea să vă informez un lucru important pentru comisia noastră și anume, conferința președinților a sprijinit acordul privind criteriile neobligatorii de uh, deliniere pentru aplicarea articolelor 290 și 291 um, deci uh, criteriile de delimitare pentru actele delegate și de punere în aplicare. Asta este, acesta este rezultatul negocierilor interinstituționale în ceea ce privește mai bună reglementare. Este un uh, acord la care s-a ajuns în 2016 și apoi s-a continuat cu actele de uh, punere în aplicare și actele de, uh, delegate. AFCO împreună cu jurii au colaborat strâns. Am avut doi negociatori, Richard Corbett, uh, de, mm, prezent în sală, și uh, Joseph Sayer, cei prezent săptămâna trecută știu că am avut o reuniune la care Richard Corbett ne-a prezentat informații privind aceste negocieri și uh, rezultatul lor. Asta doream să vă uh, comunic. De asemenea, uh, apoi acest acord a ajuns în conferința președinților și apoi a fost și acolo a fost sprijinit, adoptat. Richard, dorești să spui ceva? Nu, în regulă. Suntem, deci, mulțumiți. Al doilea punct este un alt uh, dosar în care a fost implicat AFCO împreună cu ECON în calitate de uh, co de comisii competente împreună. Um, am, vorbit, am uh, abordat revizuirea articolului 32 Uh, era vorba și de infrastructurile um, de piață financiară, EMIR și rolul BCE în uh, supravegherea contrapartidelor centrale. Ne-am uh, reunit la am reunit trialogurile, trialogurile sau echipele între AFCO și ECON pentru aceste dosare și am finalizat acest trialog marțea trecută la Strasburg. Avem deci un acord politic în rândul colegiuitorilor și va avea loc un uh, vot uh, comun AFCO-ECON, iar apoi se va merge în plen. Sper că rezultatul va, votului va fi sprijinit. A existat o diferență majoră în aceste negocieri cu Consiliul între Parlament și Consiliul, um, Deci, între Parlament și Consiliu. Parlamentul a fost sprijinit și de Comisie, sprijin care a, venit, a apărut între timp, în mod surprinzător. Consiliul dorea să minimizeze sau să reducă domeniul de aplicare al modificării la, al amendamentului la articolul 22. Deci să limiteze la ceea ce este necesar pentru al doilea act normativ, deci EMIR, um, deci pentru ca acest act normativ să funcționeze normal. Aceasta a fost intenția Consiliului, uh, apărată cu o poziție foarte puternică. Um, nu au vrut uh, sub nicio formă să accepte o modificare mai, mai extinsă, mai largă a articolului 22, am uh, reușit să obținem uh, o adăugire la considerentele uh, la articolul, la dosarul articolului 22 ei bine, în acest considerent se asumă un angajament că în momentul în care se va face o revizuire a EMIR în trei ani, se va face și o revizuire a articolului 22 pentru a transfera puterile BCE către contrapartidele uh, UE. Este un subiect destul de tehnic la, în domeniul economic, dar uh, noi am uh, analizat uh, aspectele instituționale. Avem ce este necesar pentru funcționarea regulamentului privind piețele de capital, însă va trebui probabil în curând să continuăm cu să mergem mai departe cu statutul pentru a uh, continua cu uh, competențele BC asupra contrapartidelor centrale. Deci sprijinim acest rezultat final, dar va, dar va trebui să votăm în ambele comisii. Al treilea punct de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale ale fostelor reuniuni, mai exact reuniuni din 6 decembrie, 22 ianuarie și 29 ianuarie. Aceste procese verbale sunt, au fost puse la dispoziție și conform uh, obiceiului vor fi considerate adoptate dacă nu uh, există obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. Cu acesta aș vrea să trec la punctul 4 de pe ordinea de zi, și anume comunicarea obișnu- deja obișnuită din partea președintei privind situația actuală cu Brexitul. Aș vrea să vă amintesc, să vă informez că de la ultima reuniune până acum au avut loc două reuniuni ale grupului de coordonare pentru Brexit. Una legată de negocierile între doamna May și Jean-Claude Juncker și înainte de asta, la nivelul negociatorilor, a avut loc o reuniune în timp ce noi eram la Strasburg pe 11 martie. Mai târziu am avut reuniunea acestui uh, grup de coordonare uh, pentru Brexit cu președintele Comisiei, iar pe 13 martie a avut loc o altă versiune a acestui grup de coordonare. Vă amintiți că în acest grup avem trei lideri, doi lideri politici, Gabi și Filip Lambert, sunt liderii grupului și am avut uh, lideri și de la socialiști și de la PPE. Deci a fost o reuniune a grupului de coordonare uh, pentru Brexit cu uh, liderii grupurilor ale căror reprezentanți, ai căror reprezentanți sunt în acest grup. Deci am discutat cu Jean-Claude Juncker și cu Barnier și cu echipa sa după negocierea celor trei documente suplimentare. Vă amintiți că obiectivul a fost să se um, introducă um, garanții juridice suplimentare față de ceea ce exista deja în uh, scrisoarele din, uh, scrisorile din ianuarie și februarie din partea președinților Juncker și Tusk. Wave of negotiations with the participation of Jeffrey Cox. Uh, au, a fost o rundă de negocieri cu participarea lui Jeffrey Cox, procurorul general din, și membru al Camerei Comunelor. Am discutat aceste trei instrumente, le-am adăugat la documentele existente, unele documente care clarifică interpretările și aduc garanții juridice suplimentare a fost pentru a o ajuta pe doamna May pentru votul ce urma să aibă loc în Camera Comunelor, uh, deci pentru a ajuta să poată prezenta garanții și asigurări suplimentare. Deci au fost aceste trei documente care au fost adoptate un document uh, interpretativ uh, ce ține de acordul de retragere, apoi o declarație comună um, privind declarația politică. Um, nu ne-am opus acestui uh, document, este un document unilateral britanic, o declarație, deci făcută de doamna May cu aceeași ocazie. Dup probabil că știți uh, foarte bine care este, ați citit deja care este situația. În acest document este vorba de a oferi asigurări că acest backstop, acest mecanism de protecție este uh, un mecanism temporar și pentru a sublinia natura sa temporară s-au uh, prevăzut asigurări suplimentare referitoare la viitorul acord um, în care ar urma să fie prevăzute aranjamente alternative care să înlocuiască backstop-ul. Aceasta este esența um, a două dintre documentele adoptate împreună cu Jeffrey Cox și cu doamna May și, bineînțeles, cu um, omologii din partea europeană. Am spus clar că nu vom uh, precupeți niciun efort pentru a accelera procesul de negociere în viitor. De asemenea, pe lângă negocierea acordului viitor, vom începe să negociem uh, aranjamentele alternative pentru backstop. Deci nu vom aștepta sfârșitul uh, negocierilor pentru a începe cu acesta, nu vor fi ultimul punct. Deci pe agenda de negocieri Deci am făcut uh, tot ce am putut. As we could with providing this authentic interpretation of the document. Deci am încercat o astfel de interpretare a documentelor și, bineînțeles, cu respectarea dreptului internațional. Iar apoi este această declarație unilaterală în care partea britanică mm, spune clar că dacă constată că în negocieri este imposibil să se acționeze cu suficientă eficiență pentru a se ajunge la un acord care, în ceea ce privește protocolul privind Irlanda, atunci Regatul Unit consideră că va avea dreptul să uh, aplice prevederile uh, protocolul, protocolului și prevederile privind uh, soluționarea litigiilor din acest protocol. Iar apoi am avut una, o a doua reuniune a grupului de coordonare pentru Brexit, din nou pe 13 martie, imediat după al doilea vot semnificativ, uh, pe care, după cum știți, doamna May nu l-a câștigat în Camera Comunelor. am avut această reuniune cu toți liderii și imediat după a avut loc reuniunea conferinței președinților privind Brexitul. Cel mai important punct a fost cel uh, referitor la o eventuală amânare. Acum uh, ne dăm seama că probabil nu vom reuși fără o amânare, fără o extindere a termenului, Articolul 22 este destul de clar, aș spune eu, și anume, dacă nu există un acord privind retragerea, inclusiv protocolul, îl adaug pentru că nu este menționat în articolul 50, dar noi l-am făcut parte din acordul de retragere. Deci dacă nu Uh, încheiem cu toate acestea până în 29, există această, intră în vigoare această clauză de 2 ani și nu se mai aplică uh, le, legislația UE în Regatul Unit. Tocmai de aceea suntem din ce în ce mai suntem acum din ce în ce mai aproape de 29 și de aceea tocmai uh, se discută atât de mult despre o amânare. Aș vrea să Amintesc de asemenea că noi, la Parlamentul European, conform articolului 50, nu avem un rol în a decide asupra amânării. Deci Consiliul uh, este cel care va lua decizia, însă cred că poziția dominată în Parlament este una mai degrabă pozitivă pentru o amânare în cazul în care Regatul Unit ar veni cu o astfel de cerere. Și doream să menționez asta. Unii dintre noastre ați participat probabil și la dezbaterea din plen. Au fost exprimate poziții foarte clare din partea domnului Barnier referitoare la riscul lipsei unui acord. De asemenea, Președinția Consiliului a explicat clar că așteaptă din partea Regatului Unit să revină um, cu propuneri clare referitor la ceea ce ar trebui să urmeze. Multe, mulți colegi s-au exprimat um, și eu am intervenit, am vorbit despre incertitudinea pentru cetățeni, pentru întreprinderi și despre cum uh, probabil acestea vor continua în următoarele luni. Atât despre aceste chestiuni formale ce țin de Brexit. Am avut reuniuni bilaterale săptămâna trecută. Țara Galilor a fost foarte activă în ultimele luni. Am avut 5-6 uh, reuniuni cu reprezentanții guvernului din Țara Galilor ministrul pentru Brexit al guvernului uh, țării Galilor, mm, printre altele, și am discutat uh, despre cum evoluează lucrurile și a existat uh, mult interes în procedura vizului conform din partea Parlamentului. De asemenea, m-am întâlnit și cu Sir Graham Watson, care vine din când în când um, pentru a discuta care este situația. Cu asta ajung la procedura vizului conform. Știți că am stabilit un fel de um, calendar pentru această procedură, știm destul de bine cât timp uh, vom avea nevoie, de cât timp vom avea nevoie. Avem raportori uh, numiți pentru momentul când va trebui uh, redactat raportul avem discuția privind participarea altor comisii prin avize. Avem și intervenția conferinței președinților care limitează uh, avizele la versiunea permisă în procedură și anume scrisori din partea președinților de comisii. Deci uh, avem nevoie de Uh, o sprijinire sau o respingere a concluziilor Consiliului. Însă, bineînțeles, comisiile care vor să-și exprime mai multe opinii pot să o facă, însă uh, scopul avizelor este să se exprime clar pentru sau împotriva procedurii din Consiliu sau deciziei din Consiliu. Aproximativ șase comisii și-au exprimat intenția de a uh, redacta un aviz. Ce pot să vă spun acum este că vom avea, va fi nevoie de două reuniuni, AFCO și un plen. În, am avut deja un plen în care s-a lansat procesul și Libe, Inta, Afet, Tran, și Ample sunt comisiile care vor da avize. Însă, după cum spuneam, vom face tot ce vom putea pentru a acționa rapid, dar nu știm dacă vom putea să încheiem această procedură înainte să uh, mergem acasă pe 18 aprilie. Deci uh, va fi complicat. Dacă, exist, dacă va avea loc amânarea, asta ar însemna o reuniune extraordinară a AFCO la Bruxelles și probabil uh, va fi nevoie și de un plen. Mai bine dacă vrem să luăm decizia în timpul acestui mandat. Și, bineînțeles, uh, marea problemă este, sunt, uh, este amânarea în contextul alegerilor europarlamentare. Cred că mm, această obligație juridică trebuie luată în serios. Dacă, dacă doamna May vine cu o solicitare de amânare, acest uh, subiect va trebui să fie uh, prezent în uh, justificarea sa. Deci ar trebui să se creeze o legătură între durata perioadei uh, de amânare și uh, motivul uh, pentru amânare. Și dacă perioada acoperă și alegerile europene, și acest lucru va trebui să fie abordat. Există o obligație clară în tratate um, ca statele membre să respecte drepturile cetățenilor Uniunii Europene și ei au dreptul să aibă reprezentanți în Parlamentul European. Deci uh, și acest lucru va trebui să fie uh, luat în considerare în mod serios. În mod normal, uh, pe măsură ce se întâmplă lucruri, ne adaptăm, deci nu, pot, nu, ne, nu avem neapărat o strategie pe termen lung, dar în, mod, în momentul de față acceptăm votul de marți Ieri am auzit uh, multe lucruri despre acest uh, vot. Am înțeles că numai uh, că poate numai 30 de membri ai Camerei Comunelor vor fi împotrivă, dar astăzi lucrurile poate s-au schimbat, poate colegii din Regatul Unit uh, și din Irlanda ne vor spune mai mult. Însă există în continuare acest risc să nu fie adoptat și doamna mei va trebui să ia o decizie. Am înțeles că nu există o limită uh, referitor la de câte ori poate fi supus la vot acest acord. Iar apoi, Consiliul, în cazul în care doamna Mei va veni cu o solicitare, Consiliul va dezbate și va lua o decizie. Dacă doamna May nu face o solicitare, atunci va fi altă treabă, însă răspunsul la întrebarea ce se va întâmpla este nu știu. Știu câteva opțiuni, dar nu știm exact ce se poate întâmpla. Finish my, my... Deci, Mă voi opri aici comentariile mele și dacă doriți să luați cuvântul, vă rog, pentru că timp avem și, de câte am înțeles, Richard dorește să spună ceva. Richard Corbett? Who else? you Yeah. Yes, oh, Richard. Thank, thank you for that. Mulțumesc pentru această prezentare completă a evenimentelor din ultima săptămână care uh, au uh, nu au fost foarte ușor de înțeles nici pentru cei dintre noi care au urmărit întregul proces cu multă atenție. După respingerea acordului de către Parlamentul Britanic pentru prima dată în ianuarie, Theresa May a încercat să rezolve o singură problemă în discuțiile sale ulterioare cu UE, și anume backstop-ul uh, irlandez, care a uh, preocupat foarte mult partea de dreapta din partidul ei. Pentru partidele de opoziție și pentru partidul meu mai ales, nu aceasta e problema cu acordul, există alte probleme. Și Teresa May nu a încercat să rezolve aceste probleme deloc. Făcând acest lucru, a încercat să-și impune propriul punct de vedere și nu a reușit. Și de aceea acordul a fost din nou respins săptămâna trecută. S-ar putea într-adevăr să fie un nou vot mâine. Colegii au descoperit că procedurile uh, Camerei Comunelor uh, sunt făcute în așa fel încât uh, agenda să fie controlată de guvern și iată, mâine va avea loc o nouă încercare de a avea acest vot extrem de important. Nu se știe. Depinde, de fapt, uh, de evaluarea doamnei prim-ministru în legătură cu uh, șansele ca acest acord să fie adoptat în mod normal, în Camera Comunelor, nu votezi aceeași propunere de două ori în aceeași sesiune anuală. Al doilea vot a avut loc uh, săptămâna trecută. S-a considerat că era o propunere diferită, dar acum Um, nu există un alt element, un element nou, așa că președintele hotărăște dacă e posibil să se voteze a doua oară în legătură cu o propunere uh, neschimbată. Uh, ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 1600 și ceva, deci nu există prece- niciun precedent recent. Ce înseamnă acest lucru pentru Uniunea Europeană? Prim-ministrul britanic a spus că va cere o prelungire a termenului uh, conform articolului 50, ceea ce înseamnă este doar un termen. Se poate întâmpla ceva înainte de termen. A spus că cere o prelungire pe o perioadă scurtă dacă Camera Comunelor aprobă acordul. Pentru că durează până se va adopta legislația necesară deci va cere o prelungire scurtă, dar va cere o prelungire lungă dacă nu se adoptă acordul. Astfel, s-ar avea mai mult, ar exista mai mult timp pentru a rezolva cumva problemele. Va fi un nou acord, un nou referendum pentru a ne răzgândi în legătură cu Brexitul sau chiar să ieșim fără acord. Dar existat un vot și împotriva acestei posibilități. Doamna May folosește conceptul unei prelungiri de durată pentru a face presiuni asupra membrilor cei mai eurosceptici din propriul ei partid. A spune, dacă nu sprijiniți acordul, vom rămâne în UE mai mult și nu doriți acest lucru. Deci astfel încearcă să-i convingă să voteze pentru acordul ei. Încă nu e clar ce se va întâmpla mâine. E mâine, dar nu știm ce se va întâmpla. Așa cum am spus, se pune întrebarea ce se întâmplă cu alegerile pentru Parlamentul European, dacă prelungirea termenului este mai mare și astfel Legatul Unit este obligat să participe la alegerile europene. Am spus la ultima ședință că singura modalitate pentru ca aceasta să nu fie obligație legală ar fi un protocol de nivel de tratat, ratificat în timp record de toate parlamentele naționale pentru a uh, avea o prevedere specifică. De exemplu, Parlamentul Național Britanic ar numi deputați, așa cum prin analogie cu ce se întâmplă cu țările care vor intra în Uniunea Europeană, dar pe, pentru ca acest protocol să fie adoptat, fiecare parlament trebuie să-l adopte și acum un parlament este dizolvat înainte de alegeri, e foarte complicat. Și ideea de a avea alegeri europene în Regatul Unit este văzută ca uh, deloc comod de ambele părți, pentru că nu se știe în momentul alegerilor dacă alegi de eurodeputați pentru 5 luni, 5, 5 săptămâni, 5 luni sau 5 ani. Acestea fiind spuse, uh, expresia spune în limba engleză că nu coada trebuie să dea din câine. Deci, dacă comparăm problemele, ieșirea Regatului Unit din UE, uh, Uniunea Europeană care pierde un stat membru și așa mai departe, chiar un Brexit haotic, sunt uh, lucruri mult mai importante decât, uh, decât problemele care ar putea apărea în legătură cu organizarea de alegeri europene în Regatul Unit în mai. Da, e neplăcut și apar probleme politice pe aici pe acolo, dar dacă comparăm cele două probleme, important este să ne concentrăm pe problema cea mare și anume să evităm ca Brexitul să derapeze complet. Iată ce e mai important. Mulțumesc. Morten. Mulțumesc. Am privilegiul de a veni dintr-o țară obișnuită cu referendumurile. Și doar recent a devenit clar că am avut noroc că ambele părți ale Parlamentului au uh, colaborat și nu au um, transformat situația uh, într-o într-o, într-o situație extrem de complicată. Nu Uh, doresc să critic pe britanici, eu doresc doar să dau un sfat acestui Parlament. Dacă primul ministru britanic solicită pentru o perioadă, nu se știe ce perioadă, dar să solicită o amânare, noi nu cred că trebuie să impunem criterii. Așa cum a propus doamna președinte, un nou referendum sau altceva având în vedere că rolul nostru este doar să aprobăm acordul final, conform articolului 50, și dacă o țară dorește să iasă din UE, are nevoie de mai mult timp decât s-a prevăzut inițial, nu văd nici politic, nici uh, juridic vorbind, că am avea vreun motiv ca să punem condiții. Uh, putem spune nu, dar a spune da în cutare cutare circumstanțe ar fi, după mine, ar însemna că ne-am depășit mult rolul prevăzut pentru acest Parlament conform articolului 50. Mulțumesc, Merit McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru rezumatul dumneavoastră și mulțumesc lui Richard. Poate ar trebui să ne întoarcem în anii 1600 pentru a găsi o soluție la aceste dificultăți. Suntem cu toții deschiși diferitor posibilități, dar acum mai sunt doar 9 zile lucrătoare înainte de Brexit și nu avem mai multe certitudini decât aveam acum 90 de zile lucrătoare în legea spune că Regatul Unit va ieși din UE pe 29 martie, cu excepția cazului în care se întâmplă ceva în Camera Comunelor. Deci, legea trebuie schimbată. Întrebarea este, se va întâmpla ceva în această săptămână pentru ca Consiliul să țină cont de ce se întâmplă și dacă nu se întâmplă nimic în această săptămână, cum va reacționa Consiliul? Va face recomandări preliminare săptămâna aceasta sau se va întâlni din nou? Sau ce va face pentru a reacționa la un al doilea sau al treilea vot. Eu aș dori să evităm un uh, Brexit care pur și simplu să se întâmple din cauza faptului că nu se întâmplă nimic și vine data de 29 martie. Um, apar multe complicații legate de o prelungire. Vă, am văzut că s-a, s-au propus o prelungire de 9 luni pe Twitter, dar complicațiile în legătură cu alegerile noastre europene și redistribuirea locurilor sunt probleme pe care le putem poate rezolva, dar nu foarte ușor. Și uh, Richard ne poate confirma, dar cred că există cetățeni care doresc să rămână în UE și chiar dacă prelungirea e prevăzută până în mai, uh, vor uh, depune plângere pentru că vor dori să fie reprezentați chiar dacă Regatul Unit va ieși din UE la un moment dat. Deci întrebarea mea se referă la legislația britanică și ce se va întâmpla, ce trebuie să se întâmple în legislația britanică. Mulțumesc, dau cuvântul Dianei James și apoi uh, Richard Corbett pentru că vi s-a pus o întrebare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Corbett, pentru interpretarea dumneavoastră în legătură cu ceea ce se întâmplă. Aș dori să amintesc tuturor că Partidul Laburist este la fel de împărțit ca și Partidul Conservator în Regatul Unit. Și când aud observații că Tom Watson a intrat pe lista persoanelor din Regatul Unit care merg și la Bruxelles și la Strasburg pentru a informa împotriva unui vot democratic, 17,4 milioane de oameni au spus că doresc să iasă din Uniunea Europeană. Asta mă întristează foarte mult și cred că este o pată la adresa caracterului său și asupra altora. Dar avem cea, situația este așa cum este. Este un uh, Brexit fals. Și există o serie de oameni în Camera Comunelor care cer un adevărat Brexit. Și am ascultat cu interes că când unii au vorbit despre ce s-a întâmplat în anii 1600. Ce s-a întâmplat atunci? Atunci a fost prima încercare de succes de altfel a unui rege, Henry al VIII-lea, de a ieși în Europa, din Europa așa cum era atunci și a renunțat în urma unor negocieri care nu erau deloc serioase. Le-a abandonat pur și simplu. Și aș dori să avem o prim-ministră cu coloană vertebrală care să fi făcut același lucru. Dar, într-adevăr, nu există un precedent pentru un vo- vot fără sens care ar avea loc nu legătură cu o decizie, ci o recomandare care deja e distrusă de avocatul general al guvernului și, care, și niciodată nu a existat o situație în care a revenit același text să fie votat a treia oară. Nu cred că Teresa May uh, va organiza acest vot fără sens în această săptămână. Nu-și poate permite o a treia înfrângere și chiar dacă ar fi doar 40, sunt doar 40-50 de oameni, impactul este foarte mare încă nu e pregătită uh, să uh, pur și simplu să plece. Ar fi mai bine, pentru că Uniunea Europeană nu ar mai fi atât de exasperată și înțeleg poziția în a avea de-a face cu o persoană care nu obține rezultatele pe care le-a promis Regatului Unit, dar nu poate să ofere nici Uniunii Europene ceea ce dorește, și anume să ne, uh, să ne uh, schimbăm uh, părerea în legătură cu votul din 2016. Situația e așa cum e. La Strasburg, săptămâna viitoare, vom avea o nouă plenară, o nouă dezbatere în plenară, care nu va dura mult. Vreau să spun încă trei lucruri cheie. De trei, trei expresii cheie. Un Brexit fals, un vot fără sens și faptul că în momentul de față Brexitul nu se va întâmpla. Vă puteți bucura, dar ce rezultat trist va fi acesta pentru o organizație ca Uniunea Europeană, care se laudă cu democrația și totuși este gata să calce în picioare 17,4 milioane de alegători. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Am înțeles că Richard dorește să reacționeze pentru că nu mai e nimeni înscris la cuvânt. Banu Ramon. E mai bine să vorbesc înaintea lui Richard. Eu cred că toată lumea consideră că aceasta e ultima săptămână. Dacă într-adevăr va avea loc un nou vot și Westminster își dă acordul față de Uh, aprobă acest acord. E clar, doamna May va cere o prelungire scurtă. și Uniunea Europeană îi acordă această prelungire și se rezolvă problemele în curs și Regatul Unit iese înainte de luna iulie din UE dacă nu are loc un vot, pentru că nu obține un al treilea vot sau nu deține majoritatea, nu obține majoritatea necesară, ne va cere celor 27 state membre o prelungire mai lungă. Uniunea Europeană cred că o va acorda. Dar întrebarea e pentru ce? Problema este că o prelungire lungă, aproape sigur, va trebui să fie să implice o participare a, Regatului Unit la alegerile europene și acesta este un adevărat contrasens al Brexitului. Cred că participarea Regatului Unit la alegeri, alegerile europene, înseamnă că accept, se acceptă că Brexitul nu mai există, pentru că aleg eurodeputați pentru 5 ani, e evident acest lucru, și ne obligă la un nou tip de negocieri decât cele de până acum. Problema cu aceste negocieri este că dacă Regatul Unit își păstrează dorința de a ieși din UE peste 2-3 ani, această negociere își pierde întregul sens pe care l-a avut pentru Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană în mod foarte, foarte cartezian și tipic pentru domnul Barnier și pentru Uniunea Europeană, a hotărât să, să, de, deci, să, negociere în două, să negocieze în două faze. Mai întâi retragerea, când știm cum te retragi, cât costă, ce se întâmplă cu drepturile oamenilor, problema irlandeză și așa mai departe și după aia negociem cadrul pentru, relația pentru relația viitoare. Dar în cazul unei prelungiri de durată, probabil va trebui să negocieze totul împreună. Și pentru Uniunea Europeană, cred că aceasta e o problemă foarte gravă, pentru că această negociere implică faptul că condițiile viitoarei relații cu Regatul Unit vor influența condițiile retragerii. Va fi un mix și astfel se distruge filozofia care a intrat în Uniunea Europeană în negocieri. De aceea, impresia mea este că dacă doamna May în această săptămână nu obține acordul pentru retragere la Westminster, va cere o prelungire lungă și vor participa la alegeri și vor lăsa pentru altă dată, un alt moment al istoriei, reșirea din UE. Mulțumesc. Helmut Scholz. Thank you, Chair. I don't want to Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să fac speculații ce se va întâmpla dacă și dacă și așa mai departe. Ce cred că este foarte clar este că uh, votul din această săptămână reprezintă șansa de a avea o scurtă uh, prelungire a termenului, amânarea termenului ieșirii. Dacă votul pică sau dacă nu e niciun vot, atunci uh, acest acord rămâne singurul rezultat al negocierilor uh, care au fost făcute uh, pentru Brexit și e singurul rezultat valid. deci singura chestiune pe care o putem decide este ce și cum Uniunea Europeană, cei 27 de membri și cu Marea Britanie ca al 28-lea membru, dar al 28-lea membru care încearcă să plece, cum pot să rămână împreună, pentru că trebuie să, trebuie să rezolvăm toate cealaltă chestiuni pentru, tot, pentru toată perioada, fie că e vorba de 3 luni, 5 luni, 1 an sau 5 ani. Problema este că în această fază de prelungire, Marea Britanie trebuie să decide ce vrea pentru că nimic nu s-a schimbat față de ce am discutat săptămâna trecută. Londra trebuie să ne spună tuturor ce vor de fapt. Acordul de retragere este negociat și nimeni nu, nu poate cere Uniunii să se îndepărteze de acest acord. Deci cât de departe Marea Britanie, Tereza May, guvernul ei uh, vor decide ce vor în legătură cu acest acord și cred că asta este uh, principala întrebare la care trebuie să dăm răspuns și aici nu înțeleg complet care este aspectul tehnic al aceste, acestor discuții privind uh, prelungirea termenului, pentru că deputații ar trebui să știe care este poziția lor față de acordul negociat. Pentru că fără acest acord nu vor fi noi negocieri. ci doar formularea foarte clară care este prevăzută în articolul 50, și anume că își retrag plecarea și rămân membri. Mulțumesc, Richard. Mulțumesc. Ca să, răspuns, să răspund la întrebarea lui Meredith McGuinness legat de faptul că termenul limită este și în legislația britanică, nu doar în tratat. Această legislație, din câte înțeleg eu, permite guvernului, prin instrumente statutare, cum ar fi un fel de acte delegate, dacă vreți, să uh, valideze atâta timp cât are acordul celor două camere ale Parlamentului. Deci un vot simplu, de tip da sau nu. Și nu am auzit că asta ar putea fi o dificultate. Deci aici suntem ok pe acest front. În ce privește faptul că Marea Britanie ar trebui să dea un motiv pentru o amânare, da? deci pentru o extindere a termenului. Uh, Dificultatea acum uh, este că uh, în Camera Comunilor i-au spus foarte clar ce nu vor, adică nu vor uh, Brexit fără acord sau acest acord, dar nu au spus ce vor. Există diferite idei, dar niciuna nu pare să aibă majoritate, inclusiv acum ideea că Marea Britanie ar putea reexamina Brexitul prin intermediul unui referendum am putea să ne apropiem de această situație, dar în acest moment nu există nicio majoritate pentru nicio soluție. În uh, opinia publică există, din sondaje se vede că există o majoritate semnificativă care spun că într-o astfel de situație de blocaj să avem, ar trebui să avem un alt, fel de, un alt referendum și majoritatea ar vota atunci să rămânem. De aceea ideea pe care a menționat-o doamna James, că ar fi cumva nedemocratic să avem un alt vot, uh, e greșită. Din potrivă, tocmai pentru că Brexitul uh, se dovedește a fi atât de diferit față de ce ni s-a promis acum trei ani la referendum, tocmai de aceea oamenii trebuie să poată să examineze, să decidă și să spună vrem să mergem mai departe sau nu, dacă tot e atât de dificil. Vă amintiți că a spus, a, o să fie atât de uh, ușor. Liam Fox se lăuda că va fi cea mai ușoară negociere în istorie. Se dovedește că e un pic mai complicat. Au spus că ne va face economii care se, banii se vor duce la NHS. De fapt, costă enorm. Sunt foarte multe motive pentru care cei care au votat să plece spun nu pentru asta am votat, nu asta ni s-a promis. Și în aceste circunstanțe, să nu organizeze un referendum care să confirme orice acord ar fi nedemocratic. Și ar fi aproape, ca și cum ai spune publicului, ai, ai spus ce ai vrut acum trei ani și acum taci și acceptă ce hotărâm noi guvernul. Asta e nedemocratic. Una dintre modalitățile prin care se poate ieși din această situație este un amendament făcut de doi uh, parlamentari laburiști, Peterson și uh, domnul Kyle. E amendamentul Kyle Wilson, Pete Wilson și Kyle. Uh, amendamentul uh, Wilson-Kyle spune practic că acordul actual, acordul de retragere și declarația, dacă sunt aprobate de uh, Camera Comunilor, trebuie să fie uh, Uh, supuse unui referendum și dacă sunt aprobate, se trece la Brexit pe această bază. Dacă nu, uh, rămânem în Uniunea Europeană și asta ar rezolva chestiunea. Și dacă acest amendament este adoptat, ideea este că atunci Partidul Laborist s-ar abține și ar lăsa acordul să treacă cu uh, presupunea că există un referendum. Și asta se discută acum în Camera Comunilor, dar nici asta nu e sigur, pentru că depinde dacă se va ține votul de mâine. Deci nu poți, ca să poți să depui amendamente, că dacă nu se fie nicio rezoluție, ea nu va putea fi amendată. Și atunci va trebui să amâne totul încă o săptămână până după Consiliul European. Deci există încă un mare, mare grad de incertitudine în legătură cu toate acestea. Însă în ce privește temerea uh, unora care spun dacă avem alegeri europene în Marea Britanie, ce se întâmplă dacă sunt aleși numai membrii foarte anti-UE care vor să saboteze activitatea Parlamentului European, jumătate sau mai mulți trei, nu știu, asta ar fi o problemă? Nu cred, din experiența trecutului. Dacă vă uitați la membrii UKIP, ei au fost aici, dar n-au reușit să uh, uh, creeze probleme activității Parlamentului. Bine, cei mai mulți, nu toți, dar și-au, cei mai mulți și-au petrecut uh, timpul la bar sau oricum nu în ședințe. Deci nu cred că ar fi vreo mare diferență. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun doar un lucru pentru că uh, cred că oricare ar fi justificările sau nevoia unei extinderi mai mari, uh, trebuie să nu uităm că este virtual improbabil ca Uniunea Europeană să-și schimbe uh, poziția și anume că nu redeschidem nimic. Deci acordul de retragere este considerat făcut, uh, terminat și începește o perioadă de tranziție mai lungă, nu mă aștept ca această condiție să fie eliminată din sistem. Și în al doilea rând, o, extind, o extindere mai lungă, o amânare, înseamnă că nu, pot, nu putem nici să intrăm în negocieri legate de vi, re, viitoarea relație. Deci și mai multă incertitudine. Această perioadă de incertitudine va continua și auzim foarte multe comentarii din partea oamenilor, a oamenilor de afaceri, că situația n-ar trebui să mai continue așa, pentru că există un moment în care investitorii pur și simplu nu se mai gândesc să investească dacă incertitudinea continuă prea mult. Deci trebuie să ținem seama, nu recomand nimic, dar trebuie să nu uităm și acești factori, trebuie să-i luăm în considerare și nu știu dacă ați văzut ce a scris pe Twitter sau pe Facebook domnul Tusk, dar era o idee de a arăta, de a da dovadă de deschidere. A spus că el va discuta cu cele 27 de state membre și va încerca să le convingă să ofere o extindere mai lungă Marii Britanii, o amânare, ca să se creeze un consens împotriva, în, în jurul acestei idei. Uh, deci există o deschidere, dar pe de altă parte există și multă oboseală din partea statelor membre și sentimentul multor oameni că avem multe lucruri de făcut, uh, multe alte lucruri de făcut și că nu putem tot să continuăm acest tip de exercițiu care ne-a mâncat deja câțiva ani și care pare să nu se mai termine. Deci, sunt foarte multe lucruri care trebuie să, de care trebuie să ținem seama și uh, la care trebuie să găsim o soluție deci, pentru moment, pas cu pas uh, acționăm. Acum așteptăm ca mâine doamna May să decidă dacă votul are loc sau nu. Și cred că trebuie să vedem care e direcția în care se îndreaptă lucrurile. Aș vrea să închei, dacă nu mai există comentarii pe acest subiect, pentru că mai avem uh, acest concept uh, de green card european care a fost discutat în mass media și cu ONG-urile de mult uh, vreme. Îl avem pe noi cu Roger Casale, care este fondator și secretar general al organizației New Europeans, foarte activ uh, pe mediile de socializare în legătură cu acest concept al cardului verde, green cardului. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc membrilor care au rămas pentru a discuta acest punct. Nu uitați că e transmis pe internet, deci sper că suntem priviți. Da, uh, având în vedere că se apropie alegerile. Numele meu este Roger Casale. Um, acum multă vreme am fost membru al Parlamentului din partea Partidului Laborist. Sunt fondatorul și secretarul general al unei organizații numite, unei organizații numite New Europeans, care este uh, o organizație de drepturi civile pro-europeană care susține drepturile cetățenilor europeni și libertatea de mișcare și lucrează pentru Europa cetățenilor. Legăturile mele cu libertatea de mișcare sunt îndelungate. Am a avut norocul să fiu student la München acum 38 de ani după aceea am fost la Berlin și acolo am făcut afaceri. Eram în Berlin când a căzut zidul. Acum trăiesc în uh, Italia. Fosta mea soție trăiește în uh, Londra. Soția mea este, uh, fica mea este anglo-italiană. Deci am, toată viața am avut de-a face cu toate chestiunile practice care apar atunci când încerci să trăiești tu și familia ta în diferite țări membre ale Uniunii Europene. Și New Europeans este o platformă pentru cetățenii europeni. Unul, un lucru pe care aș vrea să-l fac uh, și aș putea să mă refer la el uh, foarte uh, pe scurt este să mă asigur că vocea lor este auzită la această audiere. Pregătind această audiere, ne-am rugat pe membrii noștri să uh, scrie uh, câteva opinii și am înțeles că pot transmite aceste opinii și că ele vor fi înregistrate la comisie, dar aș vrea să uh, o menționez pe Elena Romego, care a scris o carte numită In Limbo. Sunt niște comentarii pe care ea le aude în Marea Britanie când merge pe stradă și se spune a, tu ești un uh, imigrant bun, nu ca alții. Noi nu ne referim la oameni ca tine când spunem de imigrație. Sau, dacă nu-ți place aici, de ce nu pleci înapoi în țara ta? Acestea sunt lucrurile pe care le auzi, pe care le poți auzi în Marea Britanie dacă ești într-o altă țară membră. Și am uh, rugat pe unul dintre membrii noștri, care este președintele uh, unei filiale din Nord, l-am uh, rugat să spună ceva pentru audierea de astăzi și el a spus acest lucru. Nu, singur, nu sunt sigur că mai mi-aș fi întâlnit logodnica și nici nu cred că aș putea să mă duc cu ea în Finlanda. Să fii britanic e un lucru, dar Uh, din punct de vedere al vieții mele, să fie european este totul. Deci, după cum știm, uh, datorită libertății de mișcare, oamenii au făcut alegeri de viață importante, s-au angajat în relații uh, și-au creat vieți pe care nu e ușor să și le schimbe și cu toții știm din propriile noastre circumstanțe și situații că noi suntem cu toți indivizi diferiți și avem situații diferite și fiecare Viața individuală are propriile ei complicații și provocări și probleme pe care, de care trebuie să le facă față. Așadar, unul dintre lucrurile remarcabile care se întâmplă acum și care s-a întâmplat în ultimii câțiva ani, am început această organizație în 2013 pentru că vedeam venind această problemă cu referendumul. Ne-am gândit ce o se întâmple cu cetățenii dacă va fi un referendum și Marea Britanie va vota să plece. Nimeni nu vorbea atunci despre acest subiect, nimeni nu s-a gândit la asta. Cetățenii europeni nu aveau atunci o voce, au acum și asta e un lucru bun, dar încă sunt probleme nerezolvate. Deci, de la referendum am făcut uh, o campanie puternică pentru garanții unilaterale pentru cetățenii europeni din Marea Britanie și mă bucur că guvernul britanic dă astfel de garanții unilaterale uh, și va exista acest statut indiferent dacă, se, uh, dacă există sau nu un acord, dacă există Brexit sau nu deci există o schemă de înregistrare pentru toți cetățenii europeni din Marea Britanie și știm că Uniunea Europeană a agreat să dea un echivalent, uh, o situație echivalentă cetățenilor britanici uh, din uh, Uniune. Dar despre ce vreau să vorbesc astăzi, la invitația noastră, doamnă președinte, este o propunere pe care am făcut-o acum trei ani, ideea unui green card pentru Europa, care să meargă dincolo de uh, ideea din statutul oferit de Marea Britanie și din, dincolo de ce se va agrea la nivel multilateral sau unilateral sau bilateral pentru cetățenii britanici în Uniune după Brexit. Ideea acestui green card este că el ar trebui să fie dat de către Comisia Europeană tuturor acelor cetățeni ale căror vieți uh, ca cum ar fi Helen Matt sau eu, ale căror vieți au fost uh, uh, aruncate în haos de Brexit. Care e problema sau care sunt problemele pe care le poate rezolva Green Card-ul? Care e problema uh, care pentru oameni ca Elena în uh, Marea Britanie, uh, ce probleme va avea ea după Brexit? Problemele pe care le va avea Elena va fi că, deși are statut de rezident, nu va avea o dovadă fizică a statutului. Deci nu va avea un document pe care să-l poată arăta ca dovada a statutului ei. Asta poate fi o problemă serioasă. E deja o problemă serioasă, pentru că există o percepție în Marea Britanie că statutul cetățenilor europeni în Marea Britanie nu e uh, cert. 3,4 milioane de cetățeni. Deci dacă ești un tânăr italian sau spaniol sau olandez la Londra și te duci la un interviu de angajare, cineva ar putea să spună, a, ești olandez, ai dreptul legal să fii aici? Da, am statutul stabilit. ce asta, statutul ăsta? N-am auzit niciodată de asta. A, e un lucru special pe care guvernul l-a decis, uh, pentru că eram aici înainte de Brexit și mai departe. Da, bine, ok, ce poveste frumoasă. Poți să-mi arăți un document, ceva care să dovedească că ai acest statut? Da, dar totul este online. Vă arăt pe telefonul nostru. A, dar aveți un iPhone. Nu funcționează pe iPhone. Scuze, următorul. Deci situații de acest tip de, de discriminare sau cineva care încearcă să închirieze un apartament. Deci există o percepție că statutul acestor cetățeni europeni este in, ă, incert și asta creează o situație de discriminare ă, de tipul cele pe care tocmai am descris-o. Deci, dacă cineva în astfel de situație ar putea să scoată un astfel de green card din Europa și să spună am un green card, statutul meu este sigur. Și pentru cetățenii britanici din Uniunea Europeană, dacă nu va fi niciun acord, trebuie să sperăm că fiecare stat membru va acționa cu generozitate și trebuie să spun că e mare păcat că Uniunea a ratat oportunitatea de a acționa unilateral pentru a proteja interesele și drepturile britanicilor din Uniune și să arate că este un campion al drepturilor Dar totuși, asta e situația. Dar chiar dacă britanicii au dreptul de rezidență după Brexit, nu vor avea liber, dreptul la libertate de mișcare și asta creează o pro- multe probleme practice dacă o persoană trebuie să se mute și să înceapă de la zero. Deci un green card pentru Europa poate rezolva această problemă. Deci dacă au un green card pentru Europa, au libertatea de mișcare uh, redată. Și vreau să le reamintesc membrilor Parlamentului European că în decembrie 2017 ați votat o rezoluție în care ați spus nu vom accepta acordul de retragere dacă drepturile de liberă circulație ale cetățenilor britanici nu e vor fi respect, nu vor fi respectate, pentru că noi suntem Uniunea Europeană și ne pasă de drepturile omului și până acum N-ați găsit o cale de a face asta. Ce ați făcut, ce asta a fost extraordinar, a fost să scoateți referința la libera circulație a uh, cetățenilor britanici din acordul de re, uh, uh, retragere. Deci nu există nicio uh, referință explicită în acordul de retragere, dar exclude posibilitatea ca Uniunea Europeană să dea libera circulație cetățenilor britanici în viitor, dar n-ați găsit o modalitate practică de a face acest lucru. Și green cardul pentru Europa e o modalitate practică. E uh, împușcând două iepuri dintr-o dată. Există dovadă fizică de statut pentru cetățenii europeni din Marea Britanie și garanție a drepturilor de liberă mișcare a cetățenilor britanici din UE. Un lucru pe care Parlamentul European s-a angajat să-l facă și până acum nu a avut o propunere practică pentru asta. Iată o propunere practică și sper că prezentând această idee a unei green card pentru Europa pot ajuta Comisia și Parlamentul uh, să rezolve această problemă și sper, cred că din nefericire, pentru că odată cu acest referendum și cu negocierile 5 uh, milioane dintre cetățenii noștri care locuiesc în Europa au fost monede de schimb și discuțiile dintre David Davis și succesorii lui și domnul Barnier sunt o situație scandaloasă. Reprezintă o situație scandaloasă încă, pentru că viețile unor oameni au depins de rezultatul uh, convorbirilor între persoane, în loc să depindă de niște garanții externe. Și noi vedem două grupuri uh, de oameni uh, ale căror drepturi trebuie echilibrate. Și asta e o abordare greșită. Noi, Parlamentul European apără drepturile cetățenilor. Deci, vă cer să-i priviți pe toți ca pe același grup de oameni. Oameni care au aceleași caracteristici și anume suntem cetățeni europeni care locuim în alt stat membru al Uniunii Europene. Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, britanicii nu vor mai fi cetățeni europeni și asta nu e un card de cetățenie, nici un card de identitate, dar trebuie să găsim o modalitate prin care să creăm un statut paralel statutului unui cetățean european care trăiește într-un alt stat membru pentru că este singura modalitate prin care oamenii vor continua să se simtă bineveniți în uh, statul membru sau în țara în care au ales să trăiască și uh, în felul acesta viața lor ar putea să se întoarcă la normal și e singurul mecanism prin care putem identifica acei oameni care au fost aici înainte de Brexit și în felul acesta să putem să le uh, protejăm drepturile. Deci a fost o călătorie îndelungată și este un uh, reper important al acestei călătorii și ce uh, cer în numele tuturor celor care vor beneficia de acest card. Puteți noastră, doamnă președinte, și această comisie să faceți o astfel de propunere prin intermediul Parlamentului European, printr-o rezoluție uh, Comisiei Europene, să cereți să înceapă să facă o propunere legislativă care să ducă la introducerea unui uh, Green Card pentru Europa, pentru toți acei oameni uh, ale căror vieți au fost uh, complicate de Brexit. Ca odată să putem spune, iată, Uniunea Europeană ne apără drepturile, dă dovadă de spirit de lider și găsește o modalitate prin care uh, putem să ne punem ordine și normalitate în vieți. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, Roger. Nu știu dacă sunt colegi care doresc să pună întrebări. Da, Richard. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Roger pentru această explicație detaliată a mizei dincolo de argumentele pentru Brexit, să vedem și care sunt consecințele pentru cetățenii britanici din UE și cetățenii UE din Marea Britanie. Știu că a testat această idee, a rafinat-o, a um, întors-o pe toate părțile, deci nu este o invenție. Cu permisiunea dumneavoastră, comisia este reprezentată? Poate comisia ne poate spune câte ceva uh, pe acest uh, subiect referitor la această propunere. Ar fi interesant să auzim, bănuiesc că au uh, aflat de această propunere, sunt convins că Roger s-a asigurat că au aflat. Deci ar vrea să aflu care este poziția lor. The commission is ready to make a comment. I don't even know who is from nu știu cine este reprezentat uh, din partea comisiei. Uh, uh mi se spune, nu prea știm, sunteți ca agenți secreți, nu prea știm cine reprezintă comisia. Pot să-mi închipui care este răspunsul, dar aș vrea să vă rog să vă prezentați când interveniți. Bună ziua, Mihal Miruna de la Direcția Generală Justiție și Consumatori. Eu sunt de la unitatea responsabilă pentru libera circulație a cetățenilor UE și regret să vă informez că astăzi nu vă pot uh, oferi niciun fel de reacție. Poate uh, uh, asta și pentru că uh, am venit pentru a afla mai multe despre această propunere și despre uh, ce își dorește domnul Casale și Parlamentul European să facă comisia. Mulțumesc! Uh, ce pot să spun eu este că noi, că Comisia AFCO, lăsăm o oarecare moștenire pentru viitor și unele dintre subiectele pe care Brexitul le-a pus pe agenda noastră sunt foarte importante și uh, problema cetățenilor europeni. Faptul că noi, ca cetățeni europeni, avem anumite drepturi s-a descoperit datorită Brexitului. Milioane de oameni nu știau că beneficiază de o serie întreagă de drepturi ce, ține de, ce țin de libera circulație și nu numai, datorită cetățeniei europene. Iar, uh, iată, când, dacă ne trebuie ceva pozitiv, Brexitul a contribuit la uh, Uh, această conștientizare, dar poate ne dăm seama că tot ce ține de cetățenie nu a fost perfect uh, um, prevăzut în tratate. Această idee a venit în urma Brexitului, dar uh, poate a juca un rol important pentru toate aspectele vieții noastre, chiar și în Uniunea Europeană. Știm că Regatul Unit, chiar dacă nu vom avea un acord, este pregătit să continue cu o anumită deschidere cu menținerea statutului acestor mm, persoane cu reședință, sunt persoane stabilite, însă deocamdată toate acestea sunt uh, uh, angajamente verbale, pentru că nu avem, pe baza principiului reciprocității, angajamente scrise. Oricum se va continua uh, cu se vor continua lucrările asupra acestor propuneri. Uh, Mi-amintesc că la început, când ați venit în Parlament, doamna comisar Iurova a fost cu această propunere și doamna Iurova a fost implicată, dar apoi s-a renunțat. Poate că au existat unele lucruri mai urgente pe uh, agenda sa politică, dar uh, cred că probabil următorul parlament uh, va duce mai departe lucrările. Vor, va fi uh, timp în următorul mandat, într-o următoare legislatură, să se uite poate în urmă spre Brexit și să tragă concluzii și uh, să stabilească consecințe. Ce aș vrea să spun este că Probabil că ați fost de mai multe ori în uh, Parlament, dar va trebui să o faceți și în viitor pentru a uh, menține sau pentru a promova această idee. Mm, propunerea noastră cu siguranță nu este perfectă, dar ideea uh, principală să existe un fel de carte de identitate care să-ți permită să beneficiezi de pe urma drepturilor tale, care nu sunt cunoscute tuturor. Ați vorbit despre cineva care ar vrea să închirieze un apartament, de exemplu. Deci, în multe aspecte ale vieții private ar fi o idee utilă. Deci cred că preluăm această idee și o transmitem uh, viitorului Parlament, Comisia, comisia AFCO sau altor comisii. Aș vrea de asemenea să vă rog să reveniți în uh, uh, comisiile Parlamentului European um, după alegeri pentru a vedea cum putem să promovăm acest concept și, bineînțeles, rugăm și Comisia să ia notă de această propunere. Vă mulțumim foarte mult pentru propunerea noastră. Asta atât din partea mea. Richard, aș vrea să-l întreb ceva pe Roger. Din câte am înțeles eu, urmărind uh, intervenția, este că ai scris deja Comisia Europene, sau nu? Sau ai trimis o petiție? Nu ai... Uh, avut vreo reacție? Știu că uh, sunt oarecum dezamăgit că nu am primit mai multe, mai mult ca răspuns din partea comisiei, pentru că știau că urma să se discute acest punct. Deci mă întreb dacă tu ai primit proveste de la comisie. Domnul Casale, nu. unul dintre lucrurile care trebuie menționate este că această idee este lansată odată cu negocierile, cu acordul de retragere. Comisia este reticentă să discute astfel de uh, subiecte până când uh, chestiunea Brexitului nu va fi rezolvată. Însă nu este împotriva ideii în sine. Ba chiar mi s-a părut destul de deschisă la această idee. Comisia mm, există deja un card albastru, deci ideea de a avea un, un, un registru cu persoane eligibile și a le emite un card care să fie o dovadă a acestor drepturi, în principiu nu este ceva uh, căruia comisia să îi se opună. Însă, noi venim întâi în fața Parlamentului European, pentru că Parlamentul, prin rezoluția sa din decembrie 2017, a creat posibil... a spus că trebuie să existe o cale să se protejeze drepturile cetățenilor europeni. Deci eu aș vrea să preiau, să accept oferta doamnei președinte. Comisia cunoaște subiectul cu siguranță Uh, este o idee care circulă de trei ani. Uh, a câștigat diferite premii uh, la nivel internațional, un premiu din partea Financial Times și nu numai. Am prezentat-o la multe conferințe unde Comisia Europeană a fost prezentă. Am discutat-o cu echipa domnului Barnier. Cunosc această propunere și importanța sa. Dacă am putea, am da cu mare plăcere înapoi aceste premii primite dacă, doamna, dacă Parlamentul European mi-ar spune pre, preluăm această propunere um, și o promovăm. Nu trebuie să fie un cart verde, poate să fie galben sau roșu, dar trebuie să uh, facă același lucru și anume să protejeze drepturile tuturor cetățenilor UE27 care sunt în Regatul Unit și a tuturor britanicilor din Uniunea Europeană, pentru că este o chestiune de dreptate, de echitate și este și o, ceva cât se poate de practic. O persoană mi-a scris și mi-a spus, dacă n-am un astfel de card, mi-a zis, eu un, un om, Peter, trăiește în Spania și are un câine. Poate chiar are doi câini, dacă mi-amintesc uh, bine. Nu țin minte numele câinilor. Și el mi-a spus, Spania oferă o garanție pentru uh, cetățenii britanici. Au existat unele organizații care au făcut o treabă foarte bună. Bun. Și el mi-a spus, bun, voi avea uh, dreptul să rămân în Spania, dar dacă trebuie să conducă din Spania până la Londra cu câinii și vrea să petreacă poate 10 zile în Franța pe drum, va trebui în fiecare țară în care merge să-și ducă câinii la un veterinar. Uh, va trebui să-și schimbe carnetul de conducere. O serie întreagă de chestiuni practice care pot fi eliminate prin simpla măsură de a avea un green card pentru Europa. Este un lucru corect, e practic, nu e foarte scump. Și poate că spuneți, Bun, dar guvernul britanic îl va accepta? L-am, le-am prezentat uh, Ministerului de Interne, am făcut o prezentare și am fost foarte surprins și eu am crezut că vor spune nu ne interesează. Și uh, ei uh, mi-au spus, bă, înțelegem problema, exact problema pe care v-am explicat-o, doamnă președinte, chiar și cu statutul uh, de ședere acordat, uh, cetățenii UE27 în Regatul Unit pot fi um, tratați ca cetățeni de mâna a doua și nu își doresc asta. Dacă au un card uh, verde, nu se va întâmpla asta. Dar eu pot să prezint ideea, să vin cu argumente. Parlamentul trebuie să promoveze, să ducă mai departe această idee. Dumneavoastră, membrii acestei comisii, să uh, promovați și să propulsați această idee, să faceți presiune asupra Comisiei printr-o rezoluție și să le cereți o propunere care ar fi probabil mult mai rafinată și mai detaliată decât ceea ce am propus astăzi, dar care ar uh, face, ar, um, uh, ar uh, avea exact aceeași funcție, pentru că noi nu suntem experți despre cum să creeze un registru uh, și așa mai departe. Însă, cetățenii știu cu ce probleme se confruntă în viața lor de zi cu zi și astfel uh, li se poate facilita uh, viața. Vă rog, doamnă președinte, să promovați această uh, idee. Deci nu eu sau noi trebuie să promovăm această idee, ci dumneavoastră, Parlamentul European, să solicitați Comisiei să vină cu o rezoluție legislativă, poate în următorul Parlament, dacă nu se poate în acesta, pentru a se putea discuta o propunere din partea Comisiei Europene și nu o, comisie, nu o propunere din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că există și o dimensiune uh, europeană, pentru că uh, cu toți avem cărți de identitate națională foarte diferite. Uneori uh, sunt informații în plus sau minus, dar există și o legătură cu angajamentele britanicilor, pentru că vor exista acești cetățeni uh, în Marea Britanie care vor avea un statut specific. Cred că ați uh, menționat multe uh, dimensiuni uh, și aspecte. Ce putem face este să cerem comisiei să se gândească la acest concept, să-i analizeze potențialul înțelegeți că ar putea fi un început. Uh, oricum, vă urăm toate cele bune. Ramon. Am și eu o întrebare. Până la urmă, canalul 2 mă put, puteți asculta interpretarea din spaniolă în engleză. Deci, doream să spun că și în Regatul Unit există o consecință foarte concretă. Cele mai importante sunt drepturile. Drepturile se regăsesc în acord. Acordul de retragere a Regatului Unit uh, include o parte care se referă la drepturile europenilor în Regatul Unit și drepturile britanicilor în UE. Dar în acord se prevede o formulă pentru ca europenii să solicite Regatului Unit situația de europeni înainte de Brexit. Deci, e prevăzut în acord că trebuie plătite vreo 60 de lire pentru a obține un document, din câte am înțeles, uh, pe care le liberează Regatul Unit europenilor care sunt în Regatul Unit, care, prin care recunoaște că sunt cetățeni europeni și a, care au drepturi anumite drepturi, având în vedere că sunt uh, cetățeni uh, europeni care se află în Regatul Unit. Întrebarea este, Regatul Unit trebuie uh, și el să creeze un astfel de green card, pentru că Comisia va, um, va oferi acest green card, dar și Regatul Unit, nu? Well, thank you very much. Mulțumesc. Avem, ajungem la punere în aplicare în practică. Din fericire, guvernul britanic a spus că nu va cere o taxă pentru uh, acești, uh, aceste persoane care locuiesc în Regatul Unit, dar nu doresc un document fizic. Uh, eu, dacă aș uh, aș dori să am uh, un card uh, emis de Comisia Europeană și nu de Ministerul de Interne din Regatul Unit, în care oamenii nu mai au încredere. De aceea cred că Comisia Europeană trebuie să o facă ca să-și protejeze proprii cetățeni, cetățeni europeni, care fac obiectul uh, unor discriminări în Regatul Unit. Întrebarea este dacă Regatul Unit va accepta un astfel de document. Și uh, Mm, să nu uităm că nu spunem că este un document de identitate. Uh, nu este un card uh, cu uh, mm, circuite integrate, cu chip. Acest card nu va putea folosit decât pentru a se verifica această condiție, deci este în plus față de carte de identitate și va fi o dovadă de statut și practic ideea este ca cetățenii europeni care uh, erau în Regatul Unit înainte de Brexit uh, să fie în situația pe care au avut-o și până acum. Deci chiar dacă Regatul Unit nu face parte din UE, aceste persoane, acești cetățeni ai Regatului Unii, dar ai Uniunii Europene, totuși au un statut special de green card, de card verde. Poate doriți să dați un astfel de card și cetățenilor care vor merge în Regatul Unit pe viitor. Asta rămâne de văzut. Dar e clar că aveți nevoie de așa ceva pentru cetățenii europeni care sunt acum în Regatul Unit. Dacă nu, și merită să repetăm, vor continua să audă peste tot unde merg. Nu avem nevoie de oameni ca dumneavoastră. Sunteți un imigrant ca oricare altul. Nu. Acest card uh, arată că au dreptul să fie în Regatul Unit. Toate drepturile sunt deriva, ar fi derivate sau, derivate sau din acordul de retragere sau uh, de oferta făcută de uh, guvernele Uniunii Europene britanicilor uh, din Uniunea Europeană. Uh, um, Cardul verde, practic, oferă ceva în plus. Singurul drept suplimentar dat de Green Card ar fi dreptul cetățenilor britanici din Uniunea Europeană de a beneficia de libertatea de uh, Uh, circulație după Brexit. Este un uh, drept pe care Parlamentul European în rezoluția sa din decembrie 2017 a promis-o și deocamdată nu a făcut-o. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Sper că vom continua aceste discuții și după uh, vară. Uh, vom putea promova ideea dumneavoastră și sperăm că se va transpune în realitate. Vă mulțumesc foarte mult, vă urăm mult succes și sperăm că cumva, cumva vom ajunge la sfârșitul acestui proces foarte dificil și aș spune haotic în care ne-am aflat în ultima vreme și sper că cetățenii, interesele cetățenilor vor câștiga. Mulțumesc foarte mult! Acum vom suspenda ședința pentru că 15 10 10 If we could come back Vă rog să reveniți uh, la 16 și 50, la uh, 5 fără 10. Suspendăm ședința pentru 15 minute. Will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

Doamnelor și domnilor, vom continua ședința Comisiei AFCO. Am onoarea să înlocuiesc pe doamna Hübner, pe președintea noastră obișnuită. conform uh, hotărârii grupurilor politice, avem acum o audiere cu trei experți în legătură cu rolul partidelor politice europene, um, al alegătorilor și viitoarele alegeri europene din mai. Coordinatorii au hotărât să, să organizeze această audiere cu obiectivul de a discuta uh, despre diferitele subiecte legate de obținerea unei participări cât mai bune a cetățenilor la aceste alegeri. Nu trebuie să uităm că sau nu trebuie să uităm uh, participarea scăzută în general la alegerile europene la ultimele alegeri uh, nu s-a ajuns la 50% participare și în anumite state membre această participare a fost extrem de scăzută. Am invitat trei experți pe care vi voi prezenta acum, cărora le voi da cuvântul imediat după aceea. Mai întâi, uh, doamna Claire McGing de la Maynooth University. Doamna McGing este specializată în politică de gen și teoriile reprezentării politice, spune președintele în engleză. Dânsa ne va vorbi despre rolul partidelor politice în alegerile europene și în calitate de expertă în, participarea femeilor în politică, ne va vorbi și, și despre faptul că la alegerile europene uh, femeile sunt mai puțin prezente și mai puțin uh, angajate. Uh, și astfel sunt impactate, să este impactată reprezentarea partidelor. Apoi, a doua este, a doua invitată este doamna Marina Costa Lobo de la Universitatea din Lisabona, uh, expert în uh, științe politice la Institutul pentru Științe Sociale la Universitatea din Lisabona, specializată în Uh, politică comparativă, instituții și comportamente. Doamna Costa Lobo ne va vorbi despre rolul liderilor în, uh, um, în comportamentul politic al partidelor și instituțiilor. Și, în fine, domnul profesor Juan Rodriguez Teruel de la Universitatea de la Valencia, uh, cercetător în politici comparative, partide și elite politice. Domnul Rodriguez ne va vorbi despre uh, partidele politice și rolul acestora în mobilizarea politică și despre influența tehnologiei uh, moderne asupra um, opiniilor alegătorilor și asupra comportamentului lor. Aceasta va fi prima parte a dezbaterii și apoi uh, voi da, vom da cuvântul membrilor comisiei pentru a le adresa întrebări. Um, doamnă Claire McGing, aveți cuvântul. Trebuie să aprindeți microfonul. Mă auziți? Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Mă bucur să mă adresez astăzi dumneavoastră. Mulțumesc uh, Comisiei pentru invitație. Voi vorbi despre rolul uh, genului în influențarea participării alegătorilor la legile europene și rolul partidelor politice la nivel național și european în capacitatea și rolul lor de a mobiliza alegătoarele. Dreptul uh, cetățenilor de a vota și de a fi candidați în alegeri libere și neîngrăzite este o piatră de temelie a democrației noastre și este un principiu fundamental al Uniunii Europene inegalități între grupuri eh, sociale și demografice în ceea ce privește participarea um, sau um, candidarea la alegeri eh, sau participarea la proteste și așa mai departe eh, submitează legitimitatea și participarea în politică. Cercetătorii arată că modul în care cetățenii sunt, uh, au legătura cu procesul democratic este influențată de gen. Femeile sunt mai puțin implicate în politica de partid și electorală decât bărbații. Diferențele între genuri sunt cele mai mari atunci când ne uităm la modul în care sunt formate uh, adunările politice, unde bărbații sunt suprareprezentați față de partea lor în populația generală, ceea ce înseamnă că există o problemă în um, apariția de candidate femei. În niciun parlament național din statele membre, femeile nu au jumătate din locurile din parlament. În Suedia sunt 47% și acesta este uh, procentul maxim. Voi vorbi astăzi despre prezența la vot a femeilor și bărbaților în alegerile parlamentul, pentru Parlamentul European, pentru a evalua dacă apare o inegalitate de gen. Am făcut o cercetare în ultimii doi ani pe acest subiect. Am uh, uh, studiat uh, alege, rezultatele alegerilor și anchete și studii. Voi arăta că această divergență de gen în par- în alegerile parlamentare naționale a dispărut, dar genul are încă un efect asupra prezenței la alegerile europene. Dar nu este uniformă și uh, specifică în anumite tipuri de context. Voi explica motivele acestor diferențe și voi vorbi despre rolul partidelor politice în mobilizarea femeilor uh, alegătoare. Mm, e nevoie de uh, mai puține mijloace, mai puține informații, mai puține uh, capacități, uh, uh, e mai puțin timp uh, decât a intra într-un partid uh, politic dar având în vedere diferențele din anumite societăți, cercetătorii, activiștii și agențiile de management electoral s-au întrebat dacă există o diferență de uh, gen când vine vorba de prezența de vot. Din păcate, statisticile dezagregate pe gen uh, nu sunt disponibile în majoritatea țărilor, nu sunt raportate de, um, uh, de um, autorități. În câteva țări se uh, colectează astfel de date, uh, dar de obicei trebuie să ne bazăm pe seturi de date foarte generale. Uh, de exemplu, studii privind alegerile europene și diferite eurobarometre. Analizele făcute de Institutul Internațional pentru Asistență Electorală în 2016, folosind uh, o anchetă arată că există diferențe mici uh, în prezența la fotolegeri naționale. De exemplu, 61% dintre bărbați, 59% dintre femei votează întotdeauna la alegeri naționale, dar atunci când datele sunt dezagregate pe jurisdicții, există diferențe de gen în prezența la vot. Uh, cele mai mici rate de participare a femeilor la alegeri naționale sunt mai ales în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia. Ace- și în Pakistan, diferența între uh, prezența la vot între bărbați și femei este de 20%. La 20%. Femeile sunt mai active în Belarus, în Noua Zeelandă și în Rusia. Dar în cele 28 de state membre ale UE, studiul arată că participarea la alegerile naționale este egală între genuri, Patru țări eh, au diferențe mici și nesemnificative, eh, Polonia și țările de jos în favoarea femeilor și 1% în favoarea bărbaților și 1,4% în Germania și 1,4% în favoarea bărbaților în Spania. Diferențe nesemnificative din punct de vedere statistic. În România și în Cipru diferențele sunt 4%, dar în general studiile privind Europa și America de Nord arată că diferențele între genuri în aceste țări au dispărut în cazul alegerilor naționale, dar studii recente arată că există încă o diferență în prezența la vot în uh, alegeri, cum sunt cele pentru Parlamentul European. Ancheta din 2014 arătat că prezența la vot a fost mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor, 45% bărbați, 41% femei. Și diferge, diferența pare mică, dar de fapt a crescut de la 2% în 2009 și prezența bărbaților a, cer, a crescut cu 1% și prezența femeilor a scăzut cu 1% sau cu un punct procentual, mai bine zis. Și știți că de la un an la altul prezența totală la vot a crescut. O analiză țară cu țară arată diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește uh, prezența la vot a femeilor și a bărbaților. Nu există diferențe în Grecia și Cipru, dar în 64% din țări sau 18 state membre există o uh, diferență în favoarea prezenței bărbaților la vot. În jumătate din aceste țări Ehm, diferența este de 3 eh, sau mai puține puncte procentuale, dar în celelalte este de 4 puncte procentuale sau mai mult. Și există diferențe semnificative statistice în favoarea bărbaților în Germania, Polonia, Portugalia și Franța. Portugalia și Franța 12%, Germania 7% și Polonia 8%. Diferența între genuri în patru state membre este în favoarea femeilor cu 1% și mai mare în Letonia, 6%, Lituania, 7% și Malta 9%. Este foarte interesant. Este cea mai semnificativă în Suedia, unde diferența este 16% în favoarea femeilor. Deci, în Suedia, uh, femeile au votat cu 16% mai mult decât bărbații în 2014. Deci există multe variații între statele membre și uh, diferența între genuri nu este universală, dar în total, la alegerile 2014, um, alegătorii bărbați au participat mai mult și um, datele merită analizate și femeile tind să participe mai puțin în aceste alegeri secundare decât bărbații, că sunt mai puțin, pentru că sunt mai puțin interesate în politica formală și există în continuare diferență în legătură cu cunoștințele politice care afectează negativ participarea femeilor la vot. Aceste diferențe sunt uh, amplificate de natura alegerilor secundare pentru că participarea la acestea sunt influențate de, influen- de interesele uh, Um, personale sunt mai puțin acoperite în mass media, interesul este mai scăzut și cheltuielile partidelor care fac campanie sunt mai mici decât în alegeri parlamentare naționale. Acești factori stimulează mai puțin alegătorii așa numiți periferici să voteze. Uh, pentru restul alegătorilor interesul politic este suficient pentru a participa și studiile arată uh, diferențe de cel puțin 10% în prezența la vot între alegerile parlamentare naționale și cele europene. Aceste diferențe în participarea femeilor între alegerile primare și secundare în Uniunea Europeană reflectă probabil diferențele între interesele și cunoștințele legătură cu politică. În general, femeile spun că știu mai puține despre politică și chiar știu mai puțin despre politică atunci când se măsoară aceste cunoștințe și acest lucru este foarte problematic pentru că cunoștințele politice sunt un factor crucial pentru prezența la vot ehm, ultimul eurobarometru în domeniul democrației și alegerilor arată că femeile spun că nu știu răspunsul la întrebări politice, sunt mai puțin interesate de afacerile europene, 60% din bărbați sunt interesați, dar doar 49% din femei. 46% dintre uh, femei sunt interesate în legătură cu alegerile europene din mai. Datele arată că situația este specifică unor uh, contexte și depinde de statele membre. Vedem diferențe în prezența la vot și când vine vorba de uh, abținerea voluntară sau circumstanțială. Deci abținerea voluntară este aceea de a lua decizia de a nu vota din, uh, pe baza unor factori politici, iar abținerea circumstanțială este uh, dacă alegătorul ar fi votat, dar nu a putut vota din motive personale sau familiare. Și există dovezi care arată că bărbații uh, se abțin mai repede voluntar, iar femeile se abțin Uh, din motive personale sau familiale. Și ar fi util să existe alte um, alte date, pentru că probabil femeilor, femeile nu au timp sau uh, nu pot să ajungă la um, acolo unde trebuie să voteze. Rolul partidelor politice în uh, alegerile secundare, în mobilizarea alegătorilor sau în Uh, a le permite să înțeleagă mai bine, să, să se intereseze mai mult de, în legătură cu aceste alegeri. Există explicații legate de resurse pentru subreprezentarea femeilor ca alegători la alegerile europene. Ideea este că atunci când vor avea aceleași cunoștințe și același interes, femeile vor vota în proporție egale cu bărbații. Și Um, acesta este un obiectiv pe termen lung, dar datele arată că rezultatul nu este garantat. Germania, um, unde 79% dintre femei lucrează, uh, diferența la prezența la alegerile europene este de 7, puncte procentuale în favoarea bărbaților o abordare contextuală față de comportamentul la vot este mai instructivă și arată că instituții, cum ar fi partidele, adunările politice și așa mai departe, ar putea să privilegieze anumite grupuri uh, față de altele. Când vine vorba de tipul alegătorilor mobilizați sau țintiți și de ce se iau aceste decizii. Și um, acestea pot fi influențate de gen direct sau indirect. Știm din studii privind atitudinile femeilor și bărbaților în legătură cu Uniunea Europeană. Știm că femeile sunt mai neutre în atitudinea lor. Nu sunt mai negative, dar mai neutre. Deci, atunci când strategia partidelor politice spun că doar cei interesați vor fi uh, ținta, este clar că sunt mobilizate mai puțin femeile. Știm de asemenea că femeile nu vor considera că dețin informațiile necesare pentru a vota și dacă revenim la ancheta privind uh, rezultatele alegerilor din 2014, mai puține femei decât bărbați au spus că au suficiente cunoștințe pentru a vota. Deci, Um, partidele pot hotărâ să țintească femeile, alegătoarele, sau uh, vor ținti uh, alegători uh, mai neutri. E nevoie de posturi țintite și campanii mediile sociale pentru a atinge alegătorii, toți alegătorii, și să țină cont de perspectiva alegătoarelor. Dar toate partidele trebuie să uite de inegalitățile în accesul la tehnologie. Deci, uh, ce grupuri de femei și bărbați sunt atinse de campaniile mass media? Există diferențe în funcție de vârstă, clasă socială și așa mai departe? Mediile sociale pot uh, să mobilizeze tinerele femei alegători sub 24 de ani, în rândul cărora prezența la uh, vot în toate alegerile a fost foarte scăzută, dar și în alegerile europene. Și campaniile pot fi țintite pe față la acest grup demografic Astfel, pot fi mobilizate aceste femei pentru a vota. Este important atunci când ne gândim la modul în care partidele pot mobiliza femeilor, nu trebuie să uităm că femeile, ca și bărbații, nu sunt în grup monolitic cu uh, anumite interese și trebuie să se ține cont mai ales de femeile ale căror interese sunt subreprezentate, minorități etnice sau femei cu dizabilități, de exemplu. Și mai doresc să menționez un subiect și anume dacă prezența unei candidate femei um, are un impact asupra prezenței la vot a femeilor în, în uh, alegerile europene. Deci există un efect de model candidatele femei au legătură cu participarea femeilor la vot. În general, prezența femeilor în posturi de responsabilitate sporește interesul, mai ales în rândul fetelor adolescente pentru că aceste posturi sunt acoperite mai mult în mass media, președ, femeile președinți, prim-miniștri și așa mai departe. Dar nu acest lucru stimulează diferențele în alegerile parlamentare europene, pentru că Parlamentul European și structurile sale sunt mult mai egalitare decât parlamentele naționale. Poate uh, liderii și uh, um, europarlamentarii sunt mai puțin uh, prezenți în presa națională și Trebuie să se pună accentul pe liderii femei și pe liderii care ajung la nivel european. Deci, pe scurt, când vine vorba de context, diferențele de gen în prezența la vot pentru legile europene nu este universală, uneori este chiar în favoarea prezenței la vot a femeilor și e nevoie de mai multe date din diferite jurisdicții care ar fi foarte interesante. Și uh, alte uh, tipuri de categorie, au influență, cum ar fi vârsta, dar uh, în 14 țări uh, prezența bărbaților a fost mai mare decât a femeilor și iar partidele mm, politice, societatea civilă, Parlamentul European și așa mai departe și alte organisme trebuie să ține cont de diferențele de gen la, când vine vorba de prezența de vot și să ia măsuri inclusiv prin folosirea noilor tipuri de comunicare, cum ar fi mediile sociale, pentru a atinge o mare parte dintre femei. Mulțumesc! Thank you very much, eh, Madame McGuigan. Mulțumesc, doamnă McGuigan. Și acum are cuvântul Marina Costa Lobo, care ne va vorbi despre rolul liderilor eh, în comportamentul politic, partidele politice și instituții. Mulțumesc. Uh, good afternoon. Um, Bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru invitația de a mă afla astăzi aici. Sunt foarte bucuroasă de asta, dați-mi voie să spun doar că nu vă referi la lider, nu pentru că nu am studiat rolul alegerilor în, liderilor în alegeri, am făcut acest lucru multă vreme, dar astăzi am decis să vă fac o prezentare care se concentrează pe acest proiect ERC în care sunt investigator principal. Proiectul se numește Maple. Avem foarte multe date în acest proiect. Maple Arțar, frunza de Arțar, uh, și se referă la modul la care partidele politice pot mobiliza cetățenii în alegerile europene și ne, mă voi concentra pe asta. Ca să vă dau uh, informații foarte pe scurt despre Maple. Uh, și câteva date în legătură cu uh, importanța pe care Uniunea Europeană a căpătat-o în dezbaterile interne naționale între 2000 și 2016. Și asta e foarte important pentru că partidele nu se pot mobiliza decât pe chestiuni uh, de substanță și importante pentru oameni uh, relevante și vedem cum devine relevant uh, Uniunea Europeană și asta e o mare oportunitate pentru partide, uh, partidele politice. Apoi începește subiectul Europa. E o temă atât de largă că trebuie să ne întrebăm ce trebuie să discute partidele despre ce e vorba când spunem că UE a devenit mai Uh, relevantă sau e politicizată, uh, despre ce vorbim. Și o să vă arăt uh, anumite date. Și în a treia parte a prezentării prezint date în legătură cu rolul partidelor în influențarea percepțiilor în legătură cu rolul de uh, autor de politici al Uniunii Europene, deci în diferite electorate. Deci o să ne uităm uh, la relația dintre Uniunea Europeană și identificarea după partid, folosind date din studii uh, făcute. Deci începând de la început, care sunt scopurile Maple? Ce este acest proiect? Ce vrea el? Mai întâi vrea să măsoare creșterea în importanța Uniunii Europene și o să vă spun despre cum am uh, făcut acest lucru. Importanța Uniunii Europene în dezbaterile politice naționale, nu în mod necesar în contextul, în relație uh, cu alegerile parlamentare, ci e vorba despre cum a devenit Uniunea Europeană un subiect important în alegeri naționale. Uh, al doilea scop al MAPLE este să caute cauzele acestei creștere a politicizării uh, Uniunii Europene la nivel național, dar asta dintr-o perspectivă și cauzele dintr-o perspectivă longitudinală, dar nu să mă refer la acestea astăzi. Și un al treilea scop este consecințele Uh, pe care le vedem la nivelul atitudinilor politice și a comportamentului de vot. Deci modul în care Europa, ca să zicem așa, face parte din calculul politic în diferite țări europene. Nu am uitat la toate țările europene, ci doar la șase. Germania, Belgia, Irlanda, Portugalia, Spania și Grecia. Scopul a fost să facem un contrast între țări care au trecut prin proceduri de bailout financiar – cu țări care nu au avut această, această situație sau care sunt chiar într-o situație economică foarte bună de la începutul crizei economice. Deci am luat considera- în considerare relevanța Uniunii Europene în aceste șase țări folosind mass media și apoi ne-am uitat la atitudinile și opiniile electoratului și pentru asta implementăm un studiu online în două valuri. Primul val tocmai a fost lansat și acestea sunt datele pe care vi le voi arăta colectate între februarie și martie anul acesta. Al doilea val va veni după alegerile europene, deci scopul este să avem un studiu preelectoral și unul post-electoral. În legătură cu relevanța Uniunii în dezbaterea naționale, mai întâi am selecționat date în fiecare din țările pe care le-am menționat. Avem două ziare mainstream, unul de stânga, unul de dreapta, și am adunat date timp de o lună din fiecare din aceste ziare, înainte de alegerile legislative din fiecare țară în parte, între 2000 și 2016. Deci vreo 4-5 perioade electorale pe țară. Asta înseamnă că avem foarte multe articole, foarte multe alegeri, după aceea am numărat articolele dedicate UE și am făcut-o în trei feluri. Unul în mod automat, am folosit, folosind machine learning, uh, după aceea machine coding prin căutare pe termen cheie, dar și manu- căutare manuală, codare manuală, ca să verificăm că lucrurile funcționează corect. Și am decis să introducem educația ca un reper. De ce? Pentru că sigur pot să vă arăt că Uniunea e mai relevantă, dar mai relevantă comparat cu ce și-am introdus educația, pentru că e un, un subiect important oriunde ne uităm, dar nu neapărat în legătură cu UE. Și iată cele două grafice care arată relevanța Uniunii între 2016 în aceste țări versus educație. Și această linie verticală reprezintă începutul crizei eurozonei și aici vedeți foarte clar că Europa devine foarte relevantă mai puțin uh, în Germania și Irlanda decât în Grecia, Portugalia și Spania, dar este mult mai uh, importantă decât educația în oricare dintre aceste țări. Deci e un subiect care devine important nu doar la momentul alegerilor europene, ci și pentru alegerile naționale. Și asta are implicații pentru alegerile europene, pentru Parlamentul European, aș spune eu. Deci ne uităm la importanță, dar ne interesează și politicizarea. Ce înseamnă asta? Este combinația dintre importanță și polarizare. Poți avea importanță, un subiect important, dar pe care partidele nu sunt divizate. Dar atunci când partidele sunt divizate și acel subiect este important, atunci este politicizare, e o situație de politizare. Deci când spui că e politizare, ce înseamnă asta? Uh, când ne gândim la Uniunea Europeană, sunt trei tipuri de probleme care pot fi discutate uh, în legătură cu UE. Dacă vrei să fii membru sau nu, sau dacă țara trebuie să fie membru sau nu. În al doilea rând, instituțiile și, și cadrul instituțional general al Uniunii Europene și, în al treilea rând, problemele de politică. Deci, ce vă voi arăta acum? Deci, importanța uh, subiectului este o oportunitate pentru partidele politice, dar vă voi arăta date din acest studiu online pe care îl facem în acest moment. Nu am date pentru Grecia sau Portugalia, pentru că n-am reușit să terminăm uh, studiul pentru aceste două țări, dar am date pentru cealaltă patru. Deci, în ce privește calitatea de membru? Am pus întrebarea. Țara noastră ar trebui să plece din Uniunea Europeană și puteți vedea că avem un mare consens în ce privește uh, rămânerea în Uniunea Europeană. Eu aș spune că e efectul Brexit, dar putem discuta mai târziu. Dar în legătură cu chestiunile constituționale sau instituționale sau de politice, aici imaginea e foarte diferită procentajul care sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să se transforme în Statele Unite ale Europei e foarte redus. Procentajul de satisfăcuți cu democrația Uniunii Europene, cu excepția Irlandei, este și el destul de mic. Și în chestiuni de politici, cei care sunt de acord că politicile UE sunt determinate de reprezentanții aleși sau care sunt satisfăcuți de politicile europene sunt destul de mici, încă o dată cu excepția Irlandei. Dacă ne uităm la politicile ca atare și ne punem întrebarea despre ce politici vorbim, care sunt cele mai importante politici. Aici există un dezacord. Deci dacă ne uităm la țările nordice, Belgia și Germania, politica de migrație e cea mai importantă și apoi politica economică, în timp ce în Spania este politica economică și în Irlanda libera uh, circulația cetățenilor și apoi politica economică și monetară. Deci cetățenii nu consideră că nu, au același, nu acordă aceeași importanță politicilor. Și când vorbim de politicile economice, ne uităm cum consideră cetățenii că se ia decizia și vedem următorul lucru. Există un interes substanțial de a avea o mai bună integrare a politicilor economice pentru țările care folosesc moneda euro, mai ales în Spania se întâmplă asta, și un procentaj considerabil care consideră că deciziile economice se iau, care se iau acum de către Uniunea Europeană au mai mare impact decât cele luate de guvernele naționale și, de asemenea, un procentaj substanțial care consideră că UE este responsabil pentru situația economică națională. Asta e foarte important pentru noi, pentru că trebuie să înțelegem modul în care politica economică este supranaționalizată, deci este mutată de la nivelul guvernelor naționale la nivelul Uniunii. Acum, venind la rolul partidelor în percepția UE, am luat unul dintre acești indicatori care se referă la modul în care partidele uh, influențează uh, opinia în legătură cu UE. Știm că partidele mainstream sunt în favoarea UE și au atitudini pro-UE și atunci și electoratul lor tinde să aibă aceleași atitudini și știm că partidele de opoziție sunt mai puțin favorabile UE. Pentru că partidele mainstream sunt uh, la guvernare, în Consiliul Ministri, de Ministri și mai departe și asta stimulează atitudinile pro-EU. Dar începește partidele populiste și electoratul care nu are identitate de partid, care crește, după cum știm. Și oricum e destul de mare deja. Avem aceste date din februarie-martie 2019, din uh, studiul online. Cum spuneam, sunt date provizorii, dar să vă arăt unele rezultate. Deci aici, pentru Germania, avem procentajul uh, de persoane satisfăcute de politice Uh, de politicile Uniunii Europene conform partidului, apartenței politice declarate. Deci foarte diferit. Avem partidele principale, CDU și SPD, cu cel mai mare procentaj de atitudine favorabilă și satisfacție față de politicile UE. Dar vreau să subliniez că cel mai redus procentaj este evident pentru susținătorii AFD, dar și din Linke, un uh, partid de stânga mic și eurosceptic, aproape la fel de eurosceptic ca și AFD, și în special cei care nu au niciun fel de identitate de partid. Doar 12% sunt satisfăcuți. Dacă mergem la Belgia, aici e mai complicat, pentru că sunt două țări într-una singură. Dar vedem că Vlaams Belang are satisfacție foarte redusă față de aceste politici europene, ca și pe partea francofonă Partidul Travail de Belgic și, de asemenea, susținere foarte redusă pentru politici europene printre cei fără afiliere politică. Și ăsta un număr foarte mare. Dacă ne ducem în Spania, nivel ridicat general de satisfacție, dar Vox nou partid care va câștiga poate multe locuri, evident că în Parlamentul European, evident că are cea mai, uh, cel mai redus nivel de susținere, ca și Izgherda Unida, stânga, extrema stânga. Și din nou, cei fără apartenență politică au un nivel foarte redus de satisfacție, cel mai redus. Și în fine, Irlanda. În general, electoratul e foarte uh, mulțumit și susține Uniunea Europeană, așa cum am văzut, mai înainte, deci nivelul de satisfacție e mult mai mare decât în alte țări. Totuși, Sinn Fein apare aici ca partidul al cărui electorat are dă dovadă de mai puțină susținere sau e mai puțin satisfăcut de politicile europene și evident după aceea sunt uh, neafiliații politici. Așadar, ca să rezumăm, Europa a venit foarte importantă, a devenit foarte importantă acest, în aceste țări, chiar și în dezbaterea națională, pentru că ne uităm la importanța ei pentru alegerile naționale, deci putem să ne așteptăm la un grad foarte mare de importanță uh, și până în mai. Această uh, creștere în importanța Europei, cel puțin în țările studiate, din cauza politizării calității de membru, se, se, se datorează mai degrabă politizării uh, politicilor și instituțiilor. Există o diviziune nord-sud, în nord Politica cea mai importantă este migrația uh, față de alte politici uh, care sunt prevalente în Sud, cum ar fi politica economică și începește problemele de politică economică, uh, crește înțelegerea importanței Uniunii Europene, începește luarea deciziilor. Asta e important pentru că alegerile adesea, în alegeri, bătălia se dă pe chestiuni economice și Uniunea e văzută ca făcând o diferență în aceste politici Uh, și asta va face alegerile europarlamentare mai importante din acest punct de vedere. Mai aveam ceva de spus. Așadar, în ce privește percepția partidelor și modul în care partidele se mobilizează. Cred că datele arată unele lucruri pe care le știam și anume că electoratul partidelor mainstream e mult mai pozitiv față de UE, Alții, și am văzut aici populiștii eurosceptici, au alegători mult mai sus, puțin favorabili Uniunii. Vreau să, vreau să subliniez importanța celor fără afiliere politică. În unele alegeri, cam 50% din electorate îți va spune că nu au afiliere politică. Pentru acești oameni, atitudinile față de Europa sunt întotdeauna mai puțin favorabile decât pentru cei care au afiliere politică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doctora Costa. Al senior. Acum are cuvântul domnul Rodriguez Teruel, care ne va vorbi despre relația între politică, participare și tehnologie de comunicări și modul în care ne afectează mai ales rețelele sociale uh, și cum afectează mobilizarea realizată de către partidele politice. Vă rog. Uh. Mulțumesc. Uh, for the chair. Mulțumesc uh, pentru această invitație de a mă putea adresa dumneavoastră despre, pentru a vă vorbi despre cum partidele politice se adaptează la noul context. Prezentarea mea se va concentra asupra unor um, transformări recente prin care au trecut unele partidele politice ca o consecință a implementării unor noi instrumente de comunicare uh, și tehnologice. Cred că uh, dacă înțelegem alegerile ca o piață politică, uh, putem înțelege mai bine lucrurile. Voi încerca să-mi respect uh, timpul, dar, uh, bineînțeles, uh, voi încerca să vă dau informații și uh, trimiteri pentru eventuale lecturi suplimentare. Aș vrea să încep prin a vă aminti um, câteva care, caracteristici ale politicii trecutului, uh, din era televizorului, uh, ceea ce am, considerăm noi acum politica obișnuită. Și câteva, vă voi prezenta și câteva um, diferențe ce au venit cu inovațiile recente. Secolul 20 uh, a fost secolul uh, politicii de masă, a par modelului partidului de masă și probabil că acesta reflecta cel mai bine realitatea. În anii 60 a apărut televizorul și mass media și asta a transformat uh, acest model, ceea ce înseamnă că partidul uh, de masă s-a reorganizat ca un fel de organizație, partid politic, um, care a încercat să capteze cât mai multă lume, ceea ce probabil v-a adus și pe noastră um, în Parlament. Acest lucru s-a schimbat în anii 80, anii 90 sau s-a completat cu anumite um, dimensiuni, câteva aspecte. Uh, sau, sau acest model a fost afectat de anumite elemente. Participarea scăzută, uh, campanii uh, din ce în ce mai profesionalizate, scăderea numărului de membru, membri ai unui partid, uh, scăderea participării la uh, vot și o volatilitate electorală crescută. Acestea au fost văzute ca o amenințare la adresa democrației la momentul respectiv. De atunci s-a ajuns la un fel de moto comun și o previziune care nu s-a adeverit, anume că uh, vremea partidelor politice se încheiase și că ele vor dispărea. Însă datele recente ne arată exact opusul. Partidele politice sunt în continuare importante pentru alegeri pentru că creează o legătură de politici importantă pentru oameni. Deci schimbarea în electorat a dus la schimbări la guvernare, ceea ce a dus la schimbări la Uh, ale politicilor. Atâta timp cât acest tip de formulă se aplică, în continuare partidele politice vor fi importante. Însă, există o adaptare a partidelor politice mai degrabă decât un declin. Electoratul urmează partidele uh, pe care le susțin, însă legătura lor este mai puțin structurală. Dacă însă partidele politice supravie, supraviețuiesc numai dacă există această legătură între uh, aceste partide și politici, cum se adaptează aceste partide la era digitală. Și aici intervine a doua previziune uh, eșuată legătura între televizor, deci acea previziune a legăturii între partide și uh, uh, televizor uh, nu s-a îndeplinit, însă se, se previzuia o depolitizare, însă astăzi există o mai mare atenție acordată politicilor naționale și chiar uh, europene. În acest context, uh, politica este mai nesigură, mai incertă pentru politicieni, mai ales pentru cei de carieră. Iar dacă politica uh, este mai, are pretenții mai mari, ne întrebăm de ce. Și cred că uh, noile instrumente tehnologice au un rol aici. Există trei elemente care ne pot permite ce înseamnă acest nou context, acest nou peisaj politic. În primul rând, Uh, faptul că intervin noi actori pe scenă. Noi au apărut multe partide politice în, în anii 2000. Multe dintre ele au pus sub semnul întrebării uh, status quo-ul. Există două ipoteze pentru a înțelege, pentru, care încearcă să explice de ce apar aceste noi, noi actori pe scena politică. Întâi, unii actori vorbesc despre un vot Uh, anti-establishment, deci împotriva mm, partidelor consacrate. Există această ipoteză a perdanților globalizării, um, care spune că cei care au avut de pierdut de pe urma globalizării vot, mm, își părăsesc uh, partidele uh, pe care le susțineau în mod tradițional. O altă explicație ar putea fi că există un fel de realiniere Uh, din motive politice. Există Există, uh, această ipoteză vorbește despre uh, un fel de cartelizare a partidelor politice. Și și aici intervine acel rol al legăturii cu politicile. Aceste subiecte au, aceste elemente au creat o percepție de insecuritate și de lipsă de satisfacție în rândul Um, votanților. Care sunt consecințele apariției acestor noi partide pentru noile, pentru vechile partide? Apariția noilor partide a dus la trei consecințe. Întâi, adaptarea partidelor tradiționale la noi forme, reguli, idei și practici pe care înainte ele disprețuiau. Noile partide politice restructurează spațiul politic. Uh, diviziunea dreapta-stânga este pe cale să fie redefinită. Cum anume? Aș spune că noile forțe politice au combinat opoziția față de austeritate, uh, deci partea economică, cu partea politică și le-au combinat acestea cu uh, elemente naționaliste. Există o a treia consecință de pe urma apariției noilor partide, și anume o nouă oportunitate pentru ca um, outsider politici să uh, câștige uh, putere. există noi candidați din diferite domenii, jurnalism, sport, sectorul privat, uh, ONG-uri și așa mai departe. Nu știm care este efectul uh, asupra acestor adus de către aceste noi persoane care intră în politică. Și nu știm cât timp vor reuși să păstreze această legătură cu politicile, un element important. Un, al, un alt, o altă caracteristică a erei digitale este importanța uh, democrației inter, uh, între partide, uh, în interiorul partidelor. Partidele politice, uh, partidelor politice li se cere din ce în ce mai mult să respecte uh, reguli democratice când se selectează candidați, când uh, decide o platformă politică, când promovează inițiative de dezvoltare membrii de la bază adesea cer mai mult timp și spațiu pentru deliberări. Deci crearea acestor noi reguli pentru democrația inter, în interiorul partidelor pare să fie un răspuns la criza de leadership uh, din, uh, din partidele tradiționale. Și uh, tocmai de aceea partidele tradiționale sunt destul de deschise la această idee. Însă, când se introduce această democrație internă și a produce efecte pozitive, ele dispar când aceste reguli devin ale tuturor și devin obișnuite. Apoi, ce se întâmplă dacă, sca, dacă scăderea numărului uh, de membri ai unui partid nu a avut de a face cu lipsa democrației, ci cu uh, elemente externe. Este o întrebare retorică. A treia uh, caracteristică este personalizarea politicii. Știm că campaniile electorale au devenit din ce în ce mai personalizate și mai axate pe lideri uh, individuali, pe personalitatea lor uh, și s-a acordat mai puțină importanță platformelor. Însă Impactul empiric este controversat. Știm că există și alți uh, factori, că există diferențe între țări. Uh, există țări în care politica a fost dintotdeauna foarte personală uh, și în același timp nu știm exact cum influențează acest caracter personal al politicii Uh, cum, este, cum acest caracter este influențat de uh, noile tehnologii. Încă un element important este scăderea importanței uh, politicii partizane pentru alegeri. Însă este în continuare important pentru, electo- pentru electorat să aibă o unui partid pentru a înțelege chestiuni uh, complexe. Um, în acest context, uh, de exemplu, prim-miniștrii sau liderii de partid au, um, au un rol consolidat. Iată, cu noua era a tehnologiei se creează un nou context în domeniul politic. Și aș vrea să menționez trei tendințe sau modifică schimbări care au loc în momentul de față și care probabil vor duce la mari provocări uh, pentru partidele tradiționale, dar și pentru uh, cele noi. Aș vrea să menționez trei astfel de tendințe. În primul rând, polarizarea, um, care nu mai este o situație excepțională, ci este noul normal. Apoi, um, creșterea um, sau um, creșterea în importanță a partidelor digitale uh, și ceea ce s-a numit politicile prototip uh, bazate pe date colectate. Deci, în, primul, în primul rând, polarizarea politicilor și a politicii polarizarea o, um, o înțelegem ca distanța între partidele principale și putem spune că în ultimii ani polarizarea devine uh, situația standard. Pentru că partidele vechi au trebuit să supraviețuiască într-o situație, într-o, într-un context din ce în ce mai volatil. Există câteva explicații. Întâi, pe partea cererii. Partidele vor um, hrăni polarizarea pentru că le îmbunătățește legătura cu uh, votanții. Noi uh, instrumente uh, digitale, campanii personalizate, noi și acestea permit o um, retorică populistă, strategii populiste uh, și faptul că acestea câștigă teren. Există și o altă ipoteză, gândindu-ne mai degrabă din perspectiva votanților, deci de partea ofertei, să zicem. Și anume, votanții au fost întotdeauna polarizați la nivel intern, însă factorii contextuali au permis uh, partidelor să îi mențină uniți uh, um, pentru a sus susține anumite politici uh, asupra cărora toată lumea era de acord. Um, în acest uh, caz putem crede că polarizarea poate permite să se depășească eșecurile pieței, reprezentării prin reducerea distanței între votanți și aleși. A doua tendință, creșterea, part- sau, um, um, creșterea importanței partidelor digitale. Și mă refer aici la organizații care joacă acest rol de platformă. Facebook, Amazon, Google, Netflix, um, platforme care sunt folosite de uh, Uh, partide precum Movimento 5 Stele, uh, France Insoumise, Insoumise și așa mai departe. Acestea sunt o sursă de inovație politică, însă e clar că se confruntă și cu um, provocări clare, um, eclect, eclecticism uh, ideologic, uh, acțiuni numai pe termen scurt uh, și așa mai departe. Și o a treia tendință, uh, politicile prototip. Um, utilizarea rețelelor sociale și a datelor colectate în masă pune sub semnul întrebării abordarea tradițională a campaniilor electorale din era televiziunii o, un design uh, intens din punct de vedere al tehnologiei înseamnă Uh, nu numai că uh, faci o campanie în rețelele sociale, ci se folosesc aceste rețele sociale și da datele colectate ca miez al campaniei uh, electorale. Se, se folosesc pentru a se reacționa rapid. Modul în care s-au, folosit tehnologiile și rețelele sociale în 2005 a fost foarte diferit de ce se întâmplă acum exemple ale unor astfel de campanii, campanii care au schimbat modul în care toți ceilalți uh, făceau campanie electorală. Uh, de exemplu, campania din 2008 a lui uh, Barack Obama. Pentru această campanie s-a bazat și aceste tipuri de campanii se bazează pe colectarea de date, ă, dar asta pune sub semnul întrebării conceptul de campanie ă, permanentă, pentru că nu se poate susține, nu se poate um, menține un astfel de ritm de colectare de date. Se atrag Uh, uneori noi uh, votanți, însă în același timp se cresc diviziunile uh, politice. Câteva concluzii. Această transformare a contextului poate fi văzută um, ca un concept de lipsă de intermediere sau de finalul intermedierii politice. Asta înseamnă că sunt mai multe oportunități pentru noi actori, dar există și o probabilitate mai scăzută ca acestea să supraviețuiască. Deci va fi mai ușor să se ajungă, să, se aib, să existe un succes politic, dar și mult mai ușor să fie pierdut. Costul principal pare să fie costul crescut al guvernării. Mai, puține, uh, mai puțin stimul pentru coaliții, parlamente instabile și politici pe termen scurt. Mulțumim foarte mult, domnule uh, Rodriguez. După ce am ascultat pe cei trei experți, vom avea un schimb de opinii cu Michel Landabaso Alvarez, director de strategie și comunicare corporate a Comisiei Europene, și cu domnul Alexander Klenik șef de unitate pentru uh, concept și design la Digicom în Parlamentul European. Ei ne vor vorbi despre coordonarea uh, politicilor de informare și comunicare ale Parlamentului și Comisiei în perspectiva alegerilor europene. Vă rog, uh, Michel, este o plăcere să vă avem alături de noi. Mulțumesc, la fel. Mulțumesc. Coordonarea cu colegii din Parlament și campaniile noastre pentru a promova votarea la alegeri, votarea pentru Europa. Voi eh, trece foarte rapid mm, pe, peste cooperarea între cele două instituții, pentru că povestea e destul de scurtă. Cooperarea este una excelentă, fără precedent. Am depășit vanitățile instituționale și cooperăm în practică deja de mai multe luni. Și principalul mesaj politic este o cooperare solidă până la alegeri. Se bazează pe stimulentul președintelui nostru în legătură cu a 10-a prioritatea sa politică și anume Uniune mai democratică și transparentă de peste o jumătate de an, cei doi directori generali au semnat un memorandum de înțelegere, au creat un grup de lucru la nivel de director, dar și de nivel de șef de unitate între cele două instituții pe trei subiecte esențiale mm, pentru a mobiliza oamenii. Pe de o parte, campanii și chestiuni digitale, adică mediile sociale, apoi activități pe teren descentralizate și trebuie să spun că reprezentanțele noastre lucrează mână în mână cu reprezentanții Parlamentului European și vă voi arăta dovezi. Și vine o campanie audiovizuală și vă voi prezenta câteva clipuri. Am vorbit despre vanitățile instituționale că, pentru că pentru prima dată nu contează ce face Comisia și ce face Parlamentul, contează alegerile europene și ambele instituții trag în aceeași direcție. Avem un branding european uh, pentru că oamenii să înțeleagă în termeni simpli. Avem în materialele noastre o adresă de unde se pot descărca foarte multe informații simple care vor ajuta Uh, pe oricine pentru a dinamiza dezbaterile pentru aceste alegeri. Acesta este un exemplu, un exemplu foarte tangibil, se numește toolkit-ul sau instrumentarul. Și uh, avem uh, um, și legături cu site-ul Europa, principalul site instituțional din lume, și foarte repede și foarte ușor se poate ajunge la materialele legate de alegeri pe site-ul Europa. Folosim și mediile sociale pentru a sprijini activitatea colegilor noștri, materiale audiovizuale și campaniile noastre. Și vă voi vorbi imediat despre campanii. Iată la ce m-am referit. Cooperarea practică pe teren între uh, colegii noștri din Parlament și, uh, și uh, reprezentanțele noastre permanente, dar și uh, o mare parte din comisie care este mobilizată. Care este rolul comisiei? Rolul comisiei este de a uh, mobiliza oamenii să aibă o opinie mai informată pentru a se implica în proces, pentru uh, a spune ce Europa doresc pentru viitor. Și pentru asta trebuie să explicăm oamenilor ce face Europa pentru ei, pentru că Eurobarometrul despre care vorbeau și experții arată că cel mai important factor care îi face pe oameni să voteze în alegerile europene este, sunt cunoștințele lor și înțelegerea a ceea ce face Uniunea Europeană pentru ei în viața de zi cu zi, 43%. Și mm, asta încercăm să comunicăm prin campaniile noastre. Explicăm de ce și cum pot să voteze și cum se pot implica în proces. Acestea sunt campaniile. Pentru prima dată Comisia Europeană traduce cele 10 prioritățile lui Juncker pentru cetățeni cu elemente concrete, adevăr, dar și cu um, sentimente. Am sintetizat prioritățile lui Juncker în aceste campanii. Ce este InvestEU? InvestEU aduce prosperitate. Deci e vorba de ceea ce face Uniunea Europeană pentru a oferi locuri de muncă de calitate, prosperitate. Ca să ne asigurăm că oamenii înțeleg care este valoarea eforturilor făcute de Uniune la nivel de investiții ca să ieșim din criză. Este o campanie care depășește acronimele Jessica, Jeremy, Plană Juncker, EFSI sau FEDER. E vorba de Invest EU, plătit, cofinanțat și garantat din bugetul european. Apoi avem EU and Me, uh, publicul țintă fiind tineri între 18 și 34 de ani. Această campanie a câștigat anul trecut uh, un premiu pentru cea mai bună campanie corporate integrată și, în fine, avem EU Protects. Uniunea Europeană nu se uh, laudă, nu face propagandă, ci lasă pe oameni să-și prezinte uh, poveștile. E vorba de eroii care cooperează în cadrul european, uneori Uh, sunt ajutați de politicile europene pentru a apăra și a proteja. Și acestea sunt unele dintre rezultate. Am uh, monitorizat uh, rezultatele, efectele, dar aș dori să vă arăt acest film. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, dacă funcționează sunetul, durează doar 3 minute și veți judeca singur valoarea acestei campanii.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 This is one of the... Aceasta este una dintre povești. Mai avem încă 10 astfel de clipuri și 40 de povești. Domeniul migrației, protecției frontierelor, boli uh, rare și alte politici uh, pe care oamenii nu, nu le cunosc. Uh, politici ale Comisiei Europene pentru a apăra și a proteja. Uh, aceștia nu sunt actori, uh, sunt oameni cu experiența lor de viață. În cele trei campanii încercăm să spunem adevărul și să luptăm împotriva dezinformării sau împotriva știrilor false. Încercăm să vaccinăm oamenii ca să poată să judece singuri dacă ceea ce văd sau aud în mass media este adevărat sau nu. Acesta este o campanie pe care o vedeți în stația de metrou uh, la Schumann sau la Arloa. Aceasta este campania pentru tineret. Ce face Uniunea Europeană în practică? Nu doar roaming și programul Erasmus. Ce face pentru tineri? Ce oportunități le oferă de a-și schimba viața? Veți găsi 100 de oportunități pe acest site web. De la am fost la concerte de rock, am fost pe teren pentru a discuta cu tinerii pe baza acestei campanii. Voi mai spune că pentru următorul cadru financiar multianual, pentru negocierea viitoarelor programe, propunem ceva revoluționar, simplu și clar. Nu dorim acronime ci uh, doar uh, cuvintele finanțat de Uniunea Europeană. Vedeți aici un proiect în Polonia cu uh, cinci uh, postere diferite pline de acronime. Noi dorim să spunem doar finanțat de Uniunea Europeană, ca proiectele să fie ușor de identificat și negociem acest lucru în Consiliu. Ne întâlnim cu oamenii. Am organizat 1400 de dialoguri cu cetățenii, am, avem o consultare online și o mobilizare de asemenea a funcționarilor de nivel înalt pentru a discuta cu oamenii. Avem o platformă pe Twitter pentru ca colegii noștri să fie mândri că aparțin acestor instituții. Avem uh, o activitate intensă în mediile sociale, avem un milion de persoane care ne urmăresc pe Twitter și suntem prima instituție pe LinkedIn. Și aș fi dorit să închei uh, cu încă un film video, dar nu știu dacă aveți timp. Durează 3 minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum Alexander Kleinig, șef de unitate pentru concept și design. Yeah, and it's Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o plăcere să mă aflu aici. Îmi pot scurta foarte mult prezentarea, pentru că dacă e vorba de coordonare uh, și dacă avem două mesaje diferite, atunci dăm uh, uh, greș. De fapt, noi suntem foarte coordonați, foarte aliniați unul cu celălalt și vreau doar să subliniez câteva lucruri care n-au fost subliniate de Miguel. În primul rând, Uh, facem o promovare încrucișată a produselor noastre. Noi, la DigiCom, în Parlamentul European, avem uh, un uh, canal pe mediile de socializare pe, care se adresează către 500 de milioane de oameni și în fiecare zi, fiecare săptămână promovăm, avem un post care promovează unul dintre subiectele campaniilor strategice ale Comisiei și facem același lucru și cu produsele noastre. This time I'm voting, choose your future. Acestea sunt uh, campanii prezente tot timpul și cooperăm foarte bine. Cooperăm și pe canalele de distribuție, de exemplu. Comisia Europeană ne ajută foarte mult să transmitem prin diferite programe, să ajungem la studenți Erasmus, dar și la rețeaua de cinematografe pe care Comisia o susține și care ne va permite să avem spotul TV transmis și văzut de foarte mulți oameni la un preț foarte mult sau chiar practic gratis. Dincolo de cooperarea cu directorul general uh, Digicom din Comisie, lucrăm și cu alte uh, părți ale Comisiei, în special cu Departamentul de Cercetare și cu Centrul Comun de Cercetare, unde de asemenea uh, studiem uh, date legate de comportamentul alegătorilor în cadrul uh, programului de cercetare în domeniu. De asemenea, ne ajutăm cu grupurile țintă. În una din primele prezentări pe care le-am auzit, ți-a spus că e important să ajungi la oamenii potriviți. Vorbeam de diferența de gen. Ne uităm la toate aceste lucruri pe baza eurobarometrului, dar și de, uh, pe studiile făcute de colegii din comisie. Un grup țintă pe care îl avem sunt expații. Cetățenii europeni care sunt în afara Uniunii Europene în acest moment uh, îi țintim în legătură cu alegerile europene și avem o cooperare foarte bună cu Serviciul de Acțiune Externă și cu DigiJust ca să identificăm uh, regulile și să țintim acești cetățeni europeni care sunt în afara Uniunii Europene și sunt milioane. De asemenea, colaborăm strâns pe o noutate a alegerilor uh, europene, ceea ce noi intern uh, numim uh, jocul uh, la nivelul uh, terenului. În trecut am avut campanii care erau non-partizane pentru a crește prezența la vot, dar am făcut asta prin mijloace tradiționale și prin medii tradiționale și să o facem din nou. Și colegii mei sunt în studio astăzi și vor decide ultimele modificări la spotul TV care va veni, care va apărea și pe care îl vom împărtăși, dar de această dată avem un alt, un alt punctare și anume comunicarea de tip peer-to-peer. -peer. Încercăm să creăm o, o adevărată mișcare ca să-i modificăm pe toți oamenii care cred în democrația europeană și să-i angajăm Uh, la două lucruri. Mai întâi se angajeze să voteze ei înșiși, pentru că știm că e important să încep foarte devreme. Și în al doilea rând, să, uh, îi, uh, să le ceară și altora să facă același lucru. Și această mișcare, cum aș vrea să o numesc, se numește This Time I'm Voting. De data aceasta votez și are deja 200.000 de susținători și Uh, crește constant și Comisia Europeană și reprezentanțele uh, Comisiei Statele Membre ne ajută foarte mult. Ați văzut în prezentarea lui Miguel uh, diferite evenimente. Anul trecut au fost peste 400 de evenimente în vară pe care le-a organizat Comisia. Asta, festivale de muzică și mai departe. Și sau folosit materialele noastre și angajamentele de a vota. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l menționez și care a fost menționat și de Michel este cooperarea privind partea întunecată a acestei campanii, anume amenințarea știrilor false, fake news. Instituțiile sunt uh, coordonate prin primele instrumente care se naște să identificăm dezinformările au fost dezvoltate împreună cu Centrul pentru Comun de Cercetare și acest efort se face împreună cu Consiliul și Comisia Europeană. Deci avem o platformă comună pe care o folosim ca să identificăm cât mai rapid uh, cazurile de dezinformare, să reacționăm com- în comun la aceste cazuri și aș vrea să închei pe această notă. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Koenig. Planning. Avem ocazia să punem acum întrebări. Domnul Duran, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, evident, antevorbitorilor pentru că au încercat uh, să dea elemente uh, și informații care să ne ajute să înțelegem mai bine electoratul. Nu voi intra în detaliile prezentărilor, dar am câteva întrebări Mă întreb dacă nu cumva ratăm niște chestiuni esențiale. Începește comunicarea, eforturile de comunicare ale Parlamentului și ale Comisiei. Cred că aceasta e foarte bună, e foarte importantă. Mă tem, poate pesimist, mă tem că nu e suficient ca să mobilizeze electoratul la două luni de la înaintea alegerilor și cum vedem că oamenii abandonează în ce în ce mai mult uh, alegerile, europene, dar sper să, să mă încerc și evident trebuie, evident trebuie continuat să comunicăm. Și uh, încă o dată, toate întrebările, la toate întrebările mele puteți să răspundeți, cine dorește să răspundă. La prima intervenție, uh, la prima prezentare a doamnei McGing, am o întrebare legată de ceea, de distinția pe care o faceți între alegeri mai importante și mai puțin importante și începește participarea femeilor față de bărbați. Aș vrea să știu dacă există elemente și precizări pe care o femeie le consideră importante sau neimportante. Pentru că ați spus că, în mod obișnuit, alegerile europene sunt considerate mai puțin importante. Asta pe baza unui criteriu politic, dacă am înțeles bine. Dar când votezi, de exemplu, în alegerile municipale. Asta e un vot important pentru cotidianul tău, pentru că e vorba de uh, voturi uh, pentru niște oameni care se vor ocupa de probleme de zi cu zi ale tale și ale copilor tăi. Deci, întrebarea mea este dacă pentru femei criteriul politic este un criteriu major. Asta e prima. A doua întrebare uh, se referă la uh, faptul că doamna Costelbă ne-a explicat că există undeva pe la 30% uh, aprobarea politicilor europene și asta scade la 10-15%. Și dacă mă uit la Sinn Féin, care are una dintre cele mai reduse rate de aprobare, când uh, Irlanda este una dintre cele mai mobilizate țări în efortul de apărare a Uniunii Europene și a valorilor sale. Ați putea să explicați mai bine această situație, adică respingerea politicilor publice și lipsa de adeziune? Uh, care sunt motivele acestora? Sau aveți mai degrabă o imagine generală și uh, o interpretare foarte puternică aici? Și o altă întrebare în legătură cu partidele tradiționale Spuneți că partidele tradiționale sunt în general pro-UE. Nu sunt sigur. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Marea Britanie eh, sau în Franța, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Franța și în alte țări, nu sunt sigur că mai putem să spunem că partidele care au fost dominante în istoria secolului 20 încă mai apără Uniunea Europeană. Cred că și în aceste partide există de făcut, trebuie de făcut o distinție. Și uh, o ultimă întrebare în legătură cu polarizarea vieții politice, uh, restructurarea, apariția de noi personalități și tendințe. Dacă iau uh, exemplul lui Donald Trump în Statele Unite, el a apărut în interiorul unei structuri politice istorice, foarte vechi, Partidul Republican, la fel. În Franța, prin intermediul primarelor, alegerilor primare, am văzut figuri noi care nu par să mai corespundă partidelor tradiționale și totuși au apărut prin intermediul acestor partide tradiționale. Deci e de tras vreo concluzie de aici sau pur și simplu trebuie să uh, desemnăm altfel lucrurile. Vă mă iertați dacă am fost, uh, a intervenit foarte lung, dar a fost, au fost prezentări foarte interesante. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Pascal. O, tre- nu știu, a, a, am și eu trei întrebări, dar nu știu dacă domnul Brock dorește să ia cuvântul mai întâi. Da, aș avea două întrebări sau observații în ceea ce privește participarea la vot. Întotdeauna apare această problemă a distanței uh, față de cetățean. Distanță care la naționale e mai mare decât la regionale și la europene mai mare decât la naționale. În Germania avem landuri, 16 regiuni. Avem mai mulți miniștri de land decât deputați europeni, dublu. Și deputații europeni în uh, Germania uh, au cam șapte uh, circumscripții de vot. deci au o circumscripție, practic, sau o reprezintă mai mulți uh, um, cetățeni și uh, există și mai multă activitate la nivelul Parlamentului European. Um, și cred că trebuie intervenit aici. Un al doilea punct. Ne uităm la frumoasele uh, declarații în jurul alegerilor europene Uh, trebuie să consolidăm uh, rolul Parlamentului. Pentru că un rol care trebuie consolidat, uh, nu prea e chef să-l votezi. Parlamentul trebuie să se prezinte ca fiind puternic. Facem asta, spunem că alegem președintele comisiei, că suntem colegiuitor, că trebuie să ratificăm toate acordurile cu state terțe și așa mai departe. Trebuie și în dezbaterea publică să arătăm clar că suntem un parlament complet, cu forțe, cu putere. Și când mă uit la camera inferioară britanică, îmi dau seama că uh, suntem uh, mai puternici, pentru că uh, Camera Comunelor nu stabilește nici măcar propria ordine de zi, o face guvernul. noi avem puterea să facem asta și este important, tocmai pentru că suntem puternici, să participe ca, oameni, ca oamenii să participe la alegeri. Iar apoi șpiță uh, în candidat, candidatul de vârf. Cred că în uh, țara mea la alegerile uh, regionale, probabil participarea ar fi cu 20-30% mai scăzută dacă nu s-ar alege direct șeful guvernului regional. Și noi trebuie să facem în așa fel ca cetățeanul care votează la europene să-l poată vota pe președintele comisiei. Este trist să recunosc după câțiva ani că, din păcate, alegătorii nu mergeau la vot de frumos ce eram eu sau de frumos ce erau alți colegi. Nu, s-au dus la vot pentru că știau că Parlamentul decide cine este șeful uh, executivului și dacă nu transmitem acest mesaj, vom avea dificultăți. Și nu am spus-o cu suficientă forță. De multe ori în partidul meu se spune vrem să consolidăm rolul Parlamentului European. Eu le tot spun eliminați fraza asta pentru că asta înseamnă că nu avem uh, suficientă forță. Eu cred că avem și cred că uh, asta trebuie să le explicăm cetățenilor. Sunt uh, trei lucruri care mi se pare influențează puternic uh, participarea la vot. Mulțumesc, domnule Brock, spune președintele. Ați spus uh, lucruri uh, foarte inteligente. Aș avea eu și eu câteva cuvinte de spus și apoi trebuie să terminăm la 18.30. Vă voi da cuvântul fiecăruia câte două minute. Dar mai întâi, prima mea întrebare în stil telegrafic este următoarea. puteți se poate spune că astăzi pentru alegerile din 2019 există mai mult interes că pentru alegerile din 2014? Asta e prima întrebare. A doua. Este, poli, este uh, corect uh, să se facă campanie pentru a stimula votul femeilor, având în vedere statisticile despre care ne-a vorbit doamna McGain? Și a treia întrebare, digitalizarea polarizează atât de mult dezbaterea politică încât este un fenomen uh, care nu poate fi oprit, adică putem trage concluzia că dezbaterea va fi obligatoriu polarizată și simplificată la extrem din cauza digitalizării? Acestea sunt, element, sunt întrebările noastre. Acum aveți două minute fiecare pentru a ne spune ce părere aveți. Începem în aceeași ordine. Doamna uh, McGing, mai întâi vă rog. Uh, thank you very much uh, for your question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Prima întrebare, și ar trebui să fiu mai clar aici, femeile au un nivel mai redus de interes politic, față de politică decât bărbații în general, dar sunt mai interesate de alegeri europene, mai puțin interesate de alegeri europene. Probleme la nivel local sau național, probleme legate de îngrijirea copiilor, de cheltuieli publice, de politici de sănătate. Astea sunt lucruri pe care de față de care femeile tind să fie mai interesate. Și de asemenea există și o chestiune metodologică. Cum măsurăm interesul în față de politică? Și când uh, vorbim de politică, vorbim de lucruri care se întâmplă în săl ca aceasta sau lucruri care se întâmplă în viața de zi cu zi oamenilor. Uh, Uh, deci, femeile au un interes mai redus, dar sunt mai interesate de politica locală decât de proiectul european. Și a doua întrebare, această lipsă de vizibilitate, cred că lipsa de conștientizare, de fapt, în legătură cu Parlamentul European și de instituțiile europene, uh, este și uh, dependentă de gen, pentru că femeile au mai puține cunoștințe și mai puțin interes. Întrebarea Uh, dacă este etic să țintim femeile care votează în campanie, că aș zice că da, politi- partidele politice au, au cheltuit foarte mulți bani ca să țintească anumite grupuri demografice, socioeconomice. Cred că genul, este o alt, genul uh, feminin este o altă extensie a acestor uh, eforturi. Mulțumesc, doamna Costa. Mulțumesc pentru întrebări. Ca să-i răspund mai întâi domnului Paul Diuna, problema este că avem niveluri reduse de satisfacție față de politicile publice ale UE și, dacă am înțeles bine, ați întrebat care sunt motivele pentru asta. Știm că mult, o mare parte din satisfacția care există față de politici este filtrată prin percepțiile mediului economic și prin urmare, știm că există în acest moment o situație în Europa și anume că există o încetinire a creșterii economice în zona euro, perspectivele pentru 2019 nu sunt foarte pozitive și asta are un impact asupra modului, uh, asupra uh, satisfacției oamenilor față de politici sau nu, față de ce spun ei în legătură cu asta. Deci cred că există o explicație conjuncturale legate de lipsa de susținere pentru politicile europene. Un alt motiv pentru asta, și cred că asta are legătură cu ce spunea domnul Brock în legătură cu nevoia de a face ca voturile să conteze și Uniunea să fie mai aproape de oameni. Cred că asta trebuie să aibă legătură cu faptul că e dificil să înțelegem ce tipuri de politici implementează Uniunea Europeană și să, pentru, a-i, a, pentru a-i ajuta pe cei care sunt cei mai afectați de, știu eu, austeritate, să zicem, în țările mai sărace ale Uniunii Europene, sau grupuri care au suferit foarte mult din cauza austerității în țări ceva mai prospere. Ca să vorbim doar de politicile economice, care, așa cum spuneam, sunt unele dintre cele mai importante. Deci cred că ambele condiții obiective, atât condițiile obiective cât și percepțiile subiective uh, legate de faptul că politicile europene sunt, uh, influențează anumite probleme, reprezintă un mod de a mobiliza uh, insatisfacția persoanelor și cred că președintele Macron a încercat să abordeze una dintre aceste chestiuni, creând o agendă pozitivă pentru Europa, dar din nefericire această agendă pozitivă pentru Europa care ar fi ușor de comunicat, nu s-a materializat, uh, după părerea mea. Deci electoratul uh, sau alegătorii își exprimă lipsa de percepție asupra faptului că ar fi exista realmente politici europene care să rezolve probleme de zi cu zi. Deci, deci cred că aș fi de acord și cu domnul Brock că este important ca Uniunea Europeană să fie apropiată de cetățeni și asta implică un grad de personalizare. Păcat că nu există liste transnaționale, sunt de acord că asta ar uh, stimula proximitatea, dar aceste tipuri de politici, după părerea mea, uh, dincolo de ele ar fi important să avem și politici țintite care să ajute uh, să transmită cetățenilor mesajul că Uniunii chiar îi pasă de bunăstare economică și socială acestor oameni. În ce privește întrebarea, este mai mult interes în 2019 față de 2014, datele pe care le-am adus arată că este mai multă importanță și importanță în uh, media tradiționale, pentru că datele mele sunt din ziare. Cred că și cred că asta e important pentru că mass media joacă un rol uh, important în a-i uh, cumva determina pe cetățeni la ce să se gândească. Deci dacă mass media vorbesc foarte mult despre Uniunea Europeană, e, posibil, e probabil ca oamenii să se gândească mai mult la Uniunea Europeană. Și asta e un fapt. Nu știu dacă e pozitiv sau negativ. Îmi cer scuze, n-am răspuns la întrebarea legată de partidele tradiționale. Aveți dreptate. Lucrurile se schimbă și asta face atât de interesantă politica europeană. Asta a fost, o, o, opinia statului quo a fost că partidele mainstream sunt mai pro-UE. Încă aș spune că chiar și în Marea Britanie, Partidul Laborist și Tory, Partidul Conservator, ei au votat totuși să rămână. Bun, ei au fost pro-UE, cel puțin până la un punct, și cu multe divizări interne, dar totuși vedem în uh, datele statistice că electoratul care susține uh, partide mai tradiționale, mai mainstream, deci socialiști, creștini democrați, ei încă sunt mai predispuși să susțină Uniunea Europeană, dar la niveluri reduse, după cum vedem asta. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Rodriguez. Două minute, vă rog. Intervenție fără microfon. Vreau doar să subliniez două concepte e foarte important ce spuneți. Există un fenomen și anume apariția de noi lideri care uh, se ridică prin intermediul unor partide tradiționale, dar care uh, încearcă să transforme aceste partide, să le facă foarte diferite de ce erau sau să le folosească pentru a-și lansa noi platforme. Și în Franța cunoașteți astfel de cazuri. Dar aici sunt două variabile importante ca să înțelegem ce se întâmplă și cum uh, pot lucrurile să evolueze. Mai întâi, aceste fenomene sunt întotdeauna legate de existența unor alegeri primare sau de instrumente de democrație directă. În acest sens, se pare că cu cât e mai multă uh, mai multă democrație directă nu duce neapărat la întărirea partidelor politice și asta e o lecție pe care am uh, învățat-o din aceste experiențe. În al doilea rând, finanțarea vieții politice. Uh, cu cât uh, resursele publice se reduc, cu atât resursele private sunt favorizate surse care, să zicem așa, mai extreme de, din punct de vedere ideologic sau venind de la niște oameni care sunt mai extrem ideologic și asta slăbește candidații mainstream. Și a doua întrebare. Eh, diria că... Pentru a răspunde foarte pe scurt și la a doua întrebare, sunt de acord cu modul în care ați vedeți lucrurile. Într-adevăr, polarizarea și noile instrumente digitale care se impun vor transforma, într-adevăr, polarizarea într-un uh, factor de destabilizare, pentru că există o serie de studii de științe politice, sociologie și psihologie socială care arată că um, tehnologiile digitale um, stimulează atitudinile negative în rândul alegătorilor. Deci stimulează aceste sau uh, uh, deci uh, alegătorii uh, sunt, cristalizează atitudini negative față de uh, candidați și dacă adăugăm știrile false, iată, sunt un instrument uh, în plus care riscă să polarizeze lucrurile. Deci uh, se poate adăuga și acest factor și exemplul dat de colegi în legătură cu campania instituțională, este foarte bine că se încurajează sentimente pozitive pentru a contracara aceste tendințe. Mulțumesc! Nu mi-ați spus dacă participarea la următoarele alegeri va fi mai bună decât în 2014. Sperăm, uh, pentru că dacă nu ne dau afară, credem în orice caz că așa va fi. Aș dori să vorbesc despre digitalizare. Nu digitalizarea în sine polarizează, ci proasta sa utilizare. Și există trei factori semnificativi de care trebuie să ținem cont. Întâi, anul trecut, în medie, am stat 132 sau 135 de minute pe telefon. Acesta este principalul uh, canal uh, de luarea la cunoștință actualității, mai ales pentru anumite grupuri de vârstă și de nivel cultural. Apoi, așa cum a spus domnul Rodriguez, uh, veștile false călătoresc mai rapid și mai profund, profund decât veștile bune. De aceea, oamenii sunt închiși acolo fără comunicare între ei și în plus avem așa numitul fenomen de boți și uh, cu uh, război hibrid. Uh, și ce trebuie să facem? Ei bine, reacționăm cu un plan de acțiune. Nu putem juca cu aceleași arme ca și forțele obscure. Noi trebuie să spunem adevărul, un adevăr inteligent, sprijinit uh, de instrumente concrete, trebuie să fim mai inteligenți, să facem uh, apel la sentimente, la, la, uh, și să facem oamenii conștienți de situații și de riscurile digitalizării. Muchas gracias. Mulțumesc, Michel. Președintele mulțumește interpreților. Mai, a mai rămas doar un minut. Would pass because I don't have the answer. Speram uh, că va trece timpul, pentru că nu am uh, răspunsul la întrebarea noastră dacă va fi o mai mare participare. Însă ce pot să vă spun este că există mult interes pentru aceste alegeri. Monitorizăm asta. Uh, deci monitorizăm opinia publică în urmă cu cu un an înainte de alegeri și am văzut uh, un interes crescând din mai anul trecut uh, de, față de alegerile din mai 2014. Va fi publicat un nou studiu Eurobarometru în următoarele zile și cu siguranță vă pot uh, trimite informațiile. Din perspectiva noastră, a promovării uh, alegerilor, ne dăm seama că există mai mult interes din partea unor parteneri de a uh, lucra cu Parlamentul European și de a, pentru a transmite mesajul acestuia. Vedem asta cu celebrități, cu organizați, organizații par, uh, partenere și așa mai departe. Există un foarte mare interes în a se implica pentru chestiuni europene. Mulțumesc, spune președintele. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 2 aprilie, în două săptămâni. Mulțumesc uh, tuturor și o seară plăcută!